to have thought so. Okay, colleagues, can I bring the meeting? Stimați colegi, începem ședința. Știți prea bine că astăzi suntem vizitați de cei doi miniștri eleni responsabil pentru domeniul nostru de activitate, doi miniștri, pentru că în Grecia există un ministru al navigației și un ministru al infrastructurii, deci două portofolii diferite. Prin urmare, astăzi alături de noi vor fi domnul Varvitsiotis, care este deja alături de mine, și uh, după inter intervenția domniei sale va veni ministrul infrastructurii din Grecia. Dar mai întâi de toate, vreau să-l prezint pe domnul Militiadis Varvitiotis, care este ministru al uh, navigației afacerilor maritime și mării Ege. Ați uh, ați terminat de dreptul la uh, Atena, dar ați 5 iunie 2013 ați devenit uh, ministru al navigației, afacerilor maritime și al Mării Egee. Prin urmare, după această introducere, domnule Valvițiotis, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, este o mare onoare pentru mine să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră. Știți că Grecia a preluat președinția Consiliului European într-un moment crucial. Suntem la finele crizei financiare, dar uh, avem de-a face și cu un moment critic în uh, activitățile instituțiilor europene. Știți prea bine că Parlamentul European uh, își încheie în curând mandatul. Asta ne pune și pentru noi într-o situație dificilă, pentru că trebuie să încercăm să terminăm dosarele care se de- sunt discutate de ceva vreme încoace. Dar bine, uh, discuțiile sunt deja avansate pe marginea majorității dosarelor, prin urmare, în timpul președinției elene vom putea, mai mult ca sigur, să culegem câteva roade ale acestor eforturi. Mai întâi de toate, în numele președinției vreau să vă spun că apreciem și ne dorim o colaborare strânsă cu Parlamentul European. Considerăm că activitățile Parlamentului European și de asemenea comentariile făcute de europarlamentari uh, în uh, cursul negocierilor legislative sunt absolut esențiale pentru președinție. Pentru că președinția este cea care trebuie să găsească o cale de mijloc în uh, cadrul Consiliului. Prin urmare, comentariile și remarcele eurodeputaților trebuie întotdeauna să fie luate în considerare pentru că ele reflectă uh, problematicile majore cu care ne confruntăm. Mai întâi de toate vreau să spun de ce Grecia deține are, de fapt, uh, doi uh, miniștri responsabili pentru această temă de care vă ocupați dumneavoastră. Știți prea bine, Grecia este o națiune maritimă. Ne bazăm uh, pe resursele marine, atât pentru dezvoltarea noastră economică, cât și uh, din punct de vedere cultural, pentru că cultura noastră depinde mult de, și este influențată de poziția noastră geografică. Și tocmai de aceea avem un ministru special pentru afacerile maritime și pentru navigație, pentru că aceste aspecte sunt absolut esențiale atât pentru Grecia cât și pentru economia uh, europeană. Uh, Comerțul maritim reprezintă 90% din uh, comerțul european. Aproape toate resursele noastre energetice sunt furnizate pe mare și o mare parte dintre importurile și exporturile europene se derulează pe mare. Deoarece Grecia are una dintre cele mai mari flote europene, e foarte important să ne ocupăm într-o manieră cât se poate detaliată și uh, atentă de afacerile maritime. Iată de ce avem acest uh, portofoliu special. În Grecia avem peste 15 1500 de nave și acestea reprezintă vreo 40% din flota europeană și vreo 15% din flota mondială. și de, din moment ce suntem, iată, un actor uh, important pe plan internațional în domeniul navigației, pot să spun că Grecia este deosebit de interesată de comerțul maritim. Tocmai de aceea vrem să ne să subliniem importanța acestui aspect uh, la nivel european, uh, dar uh, și în fața Parlamentului European. Și mesajul pe care, de fapt, vrem noi să-l transmitem e acela că acest comerț maritim nu trebuie să fie pierdut uh, de Europa sau lăsat la o parte în uh, prioritățile europene. E important să rămânem în continuare lideri din punctul acesta de vedere pentru că Europa are doar de câștigat de pe urma faptului că, iată, deține flote, armatori, uh, nave care circulă sub pavilionul european și care furnizează o serie de tipuri de servicii. Politica maritimă nu trebuie să fie fragmentată, pentru că fragmentarea politicii maritime ar uh, putea doar să ducă la pierderea competitivității europene în domeniul acesta al transportului maritim. E esențial ca Uniunea Europeană să rămână în continuare prima putere la nivel mondial în domeniul uh, transportului maritim și trebuie să neapărat să ne conservăm avantajul competitiv. unul dintre pilonii activității președinției uh, Elene este tocmai uh, pilonul reprezentat de mare. Primul pilon al programului nostru ale de-a face cu criza economică, al doilea cu uh, ocuparea, și aspectele sociale, al treilea pilon al programului nostru se va ocupa de imigrație și al patrulea pilon al programului președinției Elene este cel de reprezentat de afacerile maritime. De ce? Pentru că considerăm că economia albastră este una dintre economiile care pot aduce cu sine mai multe locuri de muncă și o creștere economică semnificativă. Acest tip de economie reprezintă deja 5,4 milioane de locuri de muncă și aproximativ uh, o jumătate de trilion creștere anuală. Deci creșterea și locurile de muncă, migrația, Um, granițele europene și, bineînțeles, uh, af- afacerile maritime, caracterul insular, infrastructura maritimă, securitatea oceanelor și a mărilor, etc., etc., toate acestea ar trebui să reprezinte priorități și vor reprezenta prioritățile noastre în următoarele luni pentru a arăta clar uh, interesul pe care Uniunea Europeană îl oferă acestei, uh, acestui uh, pilon al economiei noastre, dar și dezvoltării sociale a statelor membre. Dați-mi voie să vă spun că eforturile depuse de dumneavoastră până în momentul de față sunt deosebit de importante. Știu că domnul Simpson și-a dat silința și a încercat să promoveze siguranța maritimă. Aveți în pregătire un nou regulament privind echipamentul maritim și știu de asemenea că pregătiți uh, un regulament cu privire la finanțarea Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă. Uh, Iată două teme asupra cărora trebuie neapărat să colaborăm, să găsim un, un numitor comun cu Comisia și Consiliul, astfel încât pe viitor mările noastre să fie curate, navele noastre să fie moderne, pentru că acest lucru este absolut esențial uh, pentru națiunile maritime precum Grecia. Deci avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Uh, de sprijinul dumneavoastră și al Parlamentului pe ansamblu, al Parlamentului European. Ne vom concentra și asupra întăririi colaborării noastre cu Organizația Mondială a Comerțului. Uh, noi ne dorim ca uh, cu o, o mai bună colaborare, îmi cer scuze, cu Organizația uh, Internațională, Maritimă Internațională. E nevoie de această colaborare mai strânsă pentru a uniformiza reglementările uh, internaționale cu privire la transportul maritim. Uh, acest lucru este foarte important pentru navigație în general, dar și pentru Uniunea Europeană. Și to- tocmai de aceea am informat deja Comisia uh, și uh, Consiliu că vom cere reprezentanților Organizației Mondiale a, Maritime Mondiale să participe la conferința pe care o vom organiza la Atena în mai pe tema aceasta a navigației. Încercăm, uh, practic, astfel să strângem legătura dintre Uniunea Europeană și această organizație internațională. În ceea ce privește actele legislative, sperăm din tot sufletul să avansăm uh, pe marginea mai multor dosare pe care le voi uh, menționa. Mai întâi de toate, sperăm uh, ca alături de dumneavoastră să ajungem la un consens cu privire la directiva privind echipamentele maritime. Vrem un consens în primă lectură. De asemenea, vrem un consens cu privire la regulamentul uh, privind echipamentul maritim. Uh, de asemenea, ne dorim uh, să ajungem la un consens cu privire la implementarea reglementărilor decise deja la nivelul Organizației Maritime Internaționale și în Uniunea Europeană. În ceea ce privește finanțarea multianuală pentru Agenția Europeană Maritimă, pentru Siguranța Maritimă, uh, pentru curățarea apelor poluate. Din nou încercăm să ajungem la un acord în primă lectură cu Parlamentul European. Președinția El- Elena, care își dorește, bineînțeles, o stabilitate financiară a acestei agenții europene, va face tot ceea ce îi stă în putință pentru a se asigura că negocierile, discuțiile vor fi fructuoase, se vor încheia. Pentru îmbunătățirea mediului de investiții în domeniul porturilor, vom încerca să stabilim uh, noi acte legislative cu privire la investițiile uh, în porturi și, uh, de asemenea, cu privire la stabilitatea financiară a acestor porturi. Bineînțeles, încercăm, știți prea bine, în Grecia să, să privatizăm porturile, dar pentru ca lucrul acesta să se întâmple, e nevoie de o clarificare a contextului în care se desfășoară activitățile portuare. Știm prea bine că discuții atât de importante ca aceasta sunt greu de încheiat, mai ales acum că ne aflăm la finele mandatului legislativ al Parlamentului European, dar noi vă asigurăm că președinția Elenă va face tot ceea ce îi stă în putință pentru a ajunge alături de dumneavoastră uh, la un numitor comun și pentru a încheia acest, uh, acest, acest dosar. De asemenea, vom încerca să creăm un text legislativ care va contribui la creșterea și eficiența unei piețe unice și la crearea unui uh, unui uh, mediu echitabil de concurență la nivel portuar. Vom încerca să creăm acest act legislativ alături de dumneavoastră și alături de Consiliul European. V-am spus deja că vom avea o întâlnire ministerială pe afaceri maritime la Atena în luna mai, la începutul lunii mai și această, în cursul acestui eveniment interministerial vom uh, încerca să facem bilanțul la jumătatea parcursului a politicilor europene în domeniul maritim. În cele din urmă, de asemenea, vom uh, promova ideea de. vom, vom sprijini uh, insulele și vom, sprijini, vom încerca să sprijinim turismul prin reglementările decise. Acesta este unul dintre obiectivele noastre. Și, de asemenea, una dintre cele mai tangibile, să spunem așa, Uh, priorități este aceea de a încheia, de a continua și de a încheia negocierile cu Parlamentul European cu privire la propunerea de directivă, cu privire la crearea unui, uh, unei rețele uh, cu, pentru planificarea maritimă. Eu cred că există marjă de negociere între cele două uh, Uh, instituții și vom reuși să ajungem la un acord în primă lectură. De asemenea, președința, președinția Elena va încerca să promoveze toate proiectele stabilite de, în cartea sa al, albastră privind uh, uh mediul maritim de, de către Comisia Europeană. și pornind de la declarația de la Limasol, vom uh, prezenta concluziile, un proiect de concluzie ale Consiliului pentru Consiliul din 24 uh, iunie 2014, din nou pe tema afacerilor maritime integrate. În acest document vom încerca să prezentăm uh, acțiunile demarate cu privire la creșterea albastră și afacerile maritime. Deci, din punctul meu de vedere, programul nostru este unul ambițios, dar sunt absolut convins că cu ajutorul dumneavoastră și uh, cu, pornind de la o strânsă cooperare cu domnul președinte, vom reuși să obținem rezultate cât se poate de tangibile. Vă rog frumos să mă sprijiniți, vă solicit sprijinul. E important să ne ajutați a atinge obiectivele pe care ni le-am stabilit. Și acum vreau să vă mulțumesc pentru susținerea de care ați dat dovadă până în momentul de față, să vă mulțumesc pentru atenție și aștept întrebările. Mulțumesc, domnule ministru, spune domnul președinte, domnul Kumutsakis, domnul Tațelis, doamna Meissner, Doamna Curmai și alții sunt deja înscriși uh, pe lista vorbitorilor. Vă rog pe fiecare în parte să vă limitați la 3 minute și mai apoi ministrul va avea șansa de a răspunde la întrebările sau comentariile dumneavoastră. Mai întâi de toate, pentru 3 minute, domnul Cumuțacos. Vă mulțumesc, domnule președinte, să mulțumesc, Brian. Domnule ministru, bine ați venit la Parlamentul European, la Comisia pentru Transport și vă urăm succes pentru președinția dumneavoastră. Pe bună dreptate ați subliniat faptul că transportul maritim este un sector vital pentru creșterea economică și pentru ocupare în uh, Europa. Și când vine vorba de, de navigație și de transport maritim, Grecia po- își poate aduce o contribuție majoră la evoluțiile relevante, mai ales că președinția și-a asumat, uh, că Grecia și-a asumat președinția Uniunii Europene. Din punctul de vedere al legislației, nu avem foarte mult timp la dispoziție pentru a încheia unele dosare, deci este un calendar foarte strâns și cred că nu cred, sper ca și în aceste condiții să obțineți rezultate tangibile, după cum a spus dumneavoastră. V-ați referit la regulamentul privind porturile, accesul uh, pe piață, serviciile portoare și transparența financiară a porturilor. Aș dori să vă întreb următorul lucru. Nu știu cât de promițător este viitorul acestui regulament, dar știu foarte bine că trecutul acestui regulament a fost unul problematic în trecut, de două ori am eșuat în adoptarea unui regulament și aș dori să știu dacă sunteți optimist, aș dori să știu dacă aveți un calendar specific în Consiliu care să vă permită să ajungeți în următoarele patru sau cinci luni la o abordare comună. Aș dori să vă felicit pentru că ați introdus pe ordinea dumneavoastră de zi acest proces de coordonare cu Organizația Maritimă Internațională. Nu avem, nu ne putem permite să ignorăm ce se întâmplă la OMI din punctul de vedere al afacerilor maritime. Și ultima remarcă, strâns legată de o întrebare privind uh, revizuirea directivei privind echipamentul maritim, ați spus că vă doriți un acord în prima lectură. Este un obiectiv uh, mai degrabă ambițios. Și aș dori să știu care sunt uh, elementele, informațiile de care dispuneți, care vă dau motive să fiți atât de optimist și îmi încheie aici intervenția, mulțumindu-vă din nou pentru prezentarea foarte cuprinzătoare. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Comuțacos, domnul Danelis, are acum cu... Uh, cuvântul în numele socialiștilor și democraților. Dumnealui vine din uh, partea Greciei care mi-a place cel mai mult, din Creta. Îți mulțumesc, uh, Brian. Stimate domnule ministru, felicitări și succes pentru președinția Elena a Uniunii Europene. Sper că aceasta se va derula cât mai uh, eficace și cât mai pozitiv, astfel încât noi toți să ne atingem obiectivele pe care ni le-am stabilit. Parlamentul European vă asigur că va colabora în mod constructiv cu președinția pentru a găsi soluțiile la problemele pe care le avem încă în fața noastră. Dumneavoastră ne-ați prezentat uh, prioritățile, creșterea albastră, economia albastră în general, economia maritimă în general. Cred că economia maritimă aduce, are un potențial mare și pentru uh, competitivitatea Europei. Europa, cred că în ultimele secole, a demonstrat în mod repetat cât de importantă este marea din punctul de vedere al creării de plus valoare economică, dar și de creare de locuri de muncă. Și aș dori să știu care sunt propunerile noastre concrete legate de creșterea albastră și apoi aș dori să mă refer la un uh, instrument esențial pentru creșterea economică maritimă, este vorba de planificarea spațiului maritim și a zonelor de coastă. Dumneavoastră v-ați referit deja la acest instrument. Dialogul tripartit a fost uh, demarat deja, dar se pare că, de fapt, o directivă eficientă nu este dorită de Consiliu, o directivă care să permită rezolvarea problemelor adevărate care să ducă la uh, reducerea presiunii care există acum asupra spațiului maritim. Pentru că avem nevoie de o planificare rațională și în spațiul maritim. Și aș dori să știu care este opinia dumneavoastră în calitate de președinte al Consiliului din acest punct de vedere. Și aș dori să vă întreb dacă este, este adevărat că poziția Consiliului este atât de conservatoare și uh, blochează, de fapt, uh, progrese. Din punctul de vedere al uh, serviciilor portoare, și domnul Cumuțaco s-a referit acestea și la importanța lor, nu am reușit să găsim o soluție o soluție comună cu cei care sunt responsabili pentru porturi și uh, vă veți uh, referi și la această problemă. Mulțumesc, domnule Danelis, doamna uh, Meissner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă ținând cont de faptul că domnul Cumuțacu s-a vorbit în engleză, deși, a fost, deși este grec, cred că voi vorbi și eu în engleză. Vă asigur că eu vin dintr-o circunscripție electorală din nordul Germaniei, unde avem și noi uh, porturi și transportul maritim este foarte important. Și din această perspectivă am plăcut foarte mult uh, prezentarea dumneavoastră. Știu că președinția dumneavoastră, din punctul nostru de vedere, va fi una foarte scurtă, va dura doar patru luni, după cum ați spus și dumneavoastră. Agenda președinției este, pe de altă parte, una foarte ambițioasă. V-ați referit la creșterea albastră și economia albastră. Mie mi se pare că pilonul maritim din strategia Uniunea Europeană 2020 este foarte, foarte important în acest moment. 40% din uh, PIB-ul european provine din uh, sectorul maritim și uh, tendința este de creștere. Pentru a ajunge la o adevărată creștere economică, trebuie să registrăm anumite progrese din acest punct de vedere și, la fel ca domnul Danelis, aș dori să aflu și eu mai multe lucruri despre noile uh, orientări generale care urmează să fie redactate în urma declarației de la Limasol și noi am participat la, în momentul în care a fost adoptată această declarație și așteptăm cu nerăbdare următor, următorii uh, pași. V-ați uh, referit și la directiva privind echipamentul maritim. Eu sunt raportoare din umbră pe marginea acestui dosar. În plus, sunt uh, raportoare pentru planificarea spațială uh, maritimă și a zonelor de coastă. Ieri am avut o primă întâlnire foarte promițătoare, chiar dacă știu că unii membri ai Consiliului ezită în continuare, nu-și doresc uh, soluția pe care o așteptăm noi. Eu sunt însă convinsă că fără acest pas uh, înainte nu vom putea merge, nu vom putea progresa foarte mult cu politica maritimă. Știu, pe de altă parte, că președinția Elena își dorește să se ajungă la un uh, compromis și mă bucur acest lucru. După cum am spus, întâlnirea de ieri a fost una foarte bună și aștept cu nerăbdare, nerăbdare următoarea întâlnire tripartită și doresc să vă mulțumesc de pe acum pentru ce face Grecia în uh, domeniul politicilor maritime. Vă mulțumesc, doamna Meissner, în numele verzilor, uh, domnul Kramer, Michael. Da, vorbesc în germană, dar înainte doresc să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Am trei întrebări. Pe de-o parte, uh, ați subliniat faptul că dacă ne dorim ca această politică maritimă să fie de viitor, trebuie să rezolvăm anumite puncte critice. Am discutat, um, știm că la fel se întâmplă și cu transportul feroviar. Uh, transport, pentru transportul maritim uh, nu au fost stabilite obiective de reducere a Um, emisiilor um, de gaze cu efect de seră. Știți foarte bine că în uh, transportul maritim se uh, folosește în continuare foarte multă păcură, care de fapt este un uh, rezidu al, în, în acest domeniu și aș dori să vă întreb dacă considerați că este posibil să se meargă așa mai departe și care ar fi posibilitățile pe viitor pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon în Marea Baltică și Marea Nordului, până în 2015 am stabilit o reducere drastică a oxizilor de sulf și această reducere urmează să fie extinsă până în 2020 uh, în întreaga Uniune Europeană. Și cred că un pas înapoi reprezintă faptul că asemenea obiective nu sunt, stab- nu sunt stabilite pentru Marea Mediterană, de exemplu. Și ultima remarcă, și în Germania a fost purtată o discuție serioasă legată de criza financiară din uh, Grecia și un, uh, un argument un argument des folosit se referea la armatorii greci foarte bogați care ar fi putut uh, contribui la rezolvarea acestei crize și uh, știm foarte bine că armatorii, de exemplu, în uh, Germania nu plătesc uh, impozite. Este un lucru care este ancorat în uh, Constituție și aș dori să știu care este și, și uh, perspectiva dumneavoastră. Și apoi, din punctul de vedere al uh, creării de locuri de muncă, nu trebuie să creăm doar locuri de muncă, ci trebuie să protejăm și mediul înconjurător. Mulțumesc, doamna Foster, 3 minute. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc domnului ministru pentru prezența sa. Nu cred că noi trebuie să discutăm despre situația fiscală din uh, Grecia. Ține de competența guvernului grec să rezolve aceste probleme. Mă bucură punctele pe care le-ați uh, amintit din perspectiva mea provenind din Regatul Unit. Mă bucură faptul că ați amintit această cifră de 5,5 milioane de locuri de muncă din acest sector. Avem o industrie de agrement, vasă de croazieră care se bucură de succes. Trecând acum la o notă mai, într-o notă mai serioasă, cred că veți lua cuvântul nu doar în fața Comisiei pentru Transport, dar și în fața altor comisii și nu putem să ignorăm problema legată de imigrație, de asigurarea granițelor maritime. Știm foarte bine că în ultimii ani s-au petrecut foarte multe uh, catastrofe, nu doar în Grecia, Italia, dar și în alte state și trebuie să gestionăm cumva situația. Eu nu sunt cea care vă poate oferi răspunsurile pentru că este o problemă care depășește depășește competențele comisiei noastre. Din punctul de vedere al uh, serviciilor uh, portuare, noi, în Regatul Unit, am uh, renunțat la reglementarea acestui sector în urma cu mulți, mulți ani și aceste servicii portoare funcționează foarte bine. Am recurs la diferite modele pentru a obține acest succes și ce nu ne dorim nu, nu vom uh, fi de acord cu nicio soluție care va afecta în mod negativ uh, succesul propriilor noastre servicii portoare. Și nu este vorba aici doar de situația din Regatul Unit, ci și de, de, de celelalte state care, care deja au început să renunțe la reglementarea acestor uh, servicii. Din punctul de vedere al planificării spațiale maritime, uh, este o problemă spinoasă, pentru că nu ne dorim o soluție universală care să elaboreze în detaliu uh, cum trebuie să se desfășoare planificarea maritimă. Până la urmă, cel mai important este să ne coordonăm, dar în același timp fiecare stat membru trebuie să-și uh, asume responsabilitatea pentru uh, propriile ape teritoriale și cred că nu putem merge înainte fără a discuta în serios cu statele membre. Și în fine, pe bună dreptate v-ați, referit la Organizația Maritimă Internațională. Uniunea Europeană ar trebui să încerce să vorbească la unison și mă adresez aici uh, acum în mod special Comisiei Europene, trebuie să rămân, rămânem aliniați cadrului uh, OMI. Există convenții deja convenite care au funcționat deja de decenii și nu trebuie să uităm uh, de acest lucru în momentul în care se vine cu o propunere care nu funcționează deloc și care, în mod sigur, va fi respinsă de Parlament. Deci vă mulțumesc pentru prezența și vă așteptăm cu nerăbdare data viitoare. Vă mulțumesc, domnul Trusa, 3 minute, vă rog. Sorry. Η γαλάζια ανάπτυξη, η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Creșterea maritimă, creșterea albastră și politica maritimă integrată fac ambele parte din strategia Uniunii Europeană 2020 și ne oferă un cadru legislativ pentru a consolida competitivitatea și succesul armatorilor și celor mai importante uh, societăți de transport maritim. Chiar și în această perioadă de criză, informațiile de care dispun ne arată că în anul 2013 armatorii eleni au investit 8,2 miliarde de euro 18 miliarde de euro în, uh, în acest sector. Uniunea Europeană, prin băncile sale, oferă mai mult, uh, reprezintă mai mult, contribuie cu mai mult de 50% în uh, investițiile în nave. Din punctul de vedere al infrastructurii, al experților, personalului calificat, prin intermediul participării la Organizația Maritimă Internațională. Eu mă împotrivesc ideii ca, ca armatorii să părăsească această activitate, pentru că lucrurile deja s-au modificat în mod dramatic pe plan internațional. Investițiile sunt în acest domeniu aduc cu sine un risc mai mare și investitorii dor, își, își doresc garanții suplimentare. Toată lumea dorește să fie asigurat uh, în eventualitatea în care lucrurile nu merg uh, bine, dar asemenea garanții sunt utile și în condițiile în care lucrurile funcționează bine. Și, domnule ministru, aș dori să îmi explicați de ce din 1996 până acum um, acest sector a crescut în mod uh, constant din punctul de vedere al cifrei de afaceri, din punctul de vedere al uh, numărului de vase, dar, pe de altă parte, locurile de muncă s-au tot uh, redus și sunt tot mai prost plătite. Și apoi, din punctul de vedere al uh, navigației și al transportului maritim, în uh, Grecia, până în anul 2002, statul elen a cheltuit câteva milioane de euro. În anul 2000, în anul 2000 2003, în anul 2013 această sumă a crescut, deci subvenționăm prea mult acest sector. Tot discutăm despre liberalizarea și privatizarea serviciilor portoare. Nu ne, nu ne place această idee și o vom combate cu toată, cu toată puterea din punct de vedere politic, atât la, par- la Parlamentul European cât și în Parlamentele Naționale. Mulțumesc, doamna Gurmai. Mulțumesc foarte mult amândurora pentru că ați venit aici. Cred că motivul pentru care ați făcut-o este că discutăm subiecte extrem de importante și aș vrea să vă mulțumesc pentru observații. Evident, este clar că în timpul președinției dumneavoastră puneți accentul pe situația maritimă, dar ca raportor din umbră al Comisiei Econ am o întrebare probabil pentru colegul dumneavoastră. Ați vorbit despre acordul cu Consiliul în ceea ce privește uh, în, ce, în ceea ce privește ICOL. Puteți să ne spuneți mai multe amănunte? Care uh, este rolul pentru aplicarea acestei uh, rețele extrem de dificile? Cred că este un uh, efort indispensabil, dar poate, cum spuneam, este o întrebare adresată colegului dumneavoastră și sper că voi putea primi un răspuns la întrebare. În ceea ce privește președinția Elena, prim-ministrul a avut un discurs foarte bun la plenară săptămâna trecută și este extrem de important ceea ce faceți pentru că rata șomajului la noastră în țară este foarte mare, așa încât cu toții suntem uh, greci, dacă se poate spune așa. Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, și mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru informațiile oferite. În primul rând, deși aveți patru luni la dispoziție pentru președinție, uh, disponibilitatea politică și voința politică sunt cele care contează. Mă întrebam dacă ne puteți oferi o imagine de ansamblu asupra modului de finanțare a porturilor în Europa. Pentru că, așa cum au demonstrat o parte din întrebări, porturile din nordul Europei și cele din sudul Europei diferă foarte mult și uh, am senzația că porturile din Sud au fost forțate să devină mai competitive. Mă îngrijorează faptul că nu suntem suficient de transparenți asupra modului de finanțare uh, a diverselor porturi în nord și în sud. Și asta ar duce în continuare la continuarea situației de inegalitate între uh, aceste porturi. În continuare, exist, cred că există diferențe între Marea Baltică și Marea Mediterană, spre exemplu, așa încât până când nu avem mai multă concurență să solicităm porturilor din Sud prea multe, atunci când ele deja sunt lovite de criză, mi se pare exagerat. Știu că în Germania există anumite probleme, cum ar fi corupția, care afectează întreaga țară. Vreau să vă întreb, poate în loc să creăm uh, superporturi uriașe, poate controlul vamal efectuat în uh, țările terțe ar putea să respecte standardele europene De ce să nu lucrăm asupra unor grupuri de porturi? Porturi care sunt apropiate din punct de vedere geografic și care ar putea să colaboreze, ceea ce le-ar permite să facă verificări mai bune și uh, mai uh, ieftine. Apoi, ce părere aveți despre autostrăzile maritime și despre sprijinul acordat prin facilitatea Connecting Europe? Credeți că s-ar putea extinde și către țări terțe sau către nordul Africii? Și nu în ultimul rând, în ceea ce privește șantierele navale din uh, Europa. Noi suntem mari constructori de nave și mă întrebam dacă există vreun, uh, vreo modalitate de a acorda mai multe speranțe constructorilor de nave din Europa. Apoi, pescuitul. Știu că grecii nu sunt mari fani ai pescuitului, deși ar trebui. Uh, dar în Europa se pescuiește mult și trebuie să îmbunătățim capacitățile de pescuit ale navelor. Domnul Tavela, doamna Tavela, mă scuzați. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bine ați venit, domnule ministru, la Parlamentul European. Vă urez toate cele bune pentru președinția Elena. După cum știți, în ultimele 10 luni a existat o cooperare strânsă între SUA și UE în ceea ce privește acordul de liber schimb. Bineînțeles, problema transportului maritim și subiecte legate de mediu și navele de croazieră au fost pe ordinea zilei și vor fi discutate și în continuare în contextul acestui acord. știți dacă aceste discuții vor avea loc în cadrul negocierilor pentru acordul de limbă schimb. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! O gamă foarte largă de subiecte pentru dumneavoastră, domnule ministru, așa încât o să vă rog să încercați să răspundeți. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor deputaților care au uh, luat cuvântul și să le spun tuturor să le răspund tuturor celor care ne-au uh, urat noroc și succes în uh, președinție, că le mulțumim foarte mult. În primul rând, nu este un mandat de patru luni, ci de șase luni. Parlamentul mai are doar patru luni. Deci nu este o președinție mai scurtă, este o președinție cât se poate de normală. Din subiectele discutate, înțeleg în primul rând că există deja zone problematice. Mă refer aici la regulamentul privind liberalizarea porturilor. Uh, prietenul meu, George, a spus că este problematică și că a avut un trecut problematic. Și am fost întrebat pe ce ne fondăm ambițiile de a merge mai departe. Doamna Sender a întrebat cum și de ce ar trebui să progresăm în acest domeniu. Noi suntem ambițioși doar să înregistrăm progrese în dialogurile tripartite și credem că putem găsi un teren comun. Bineînțeles, trebuie să muncim din greu pentru a ajunge la acest teren comun. Știu de trecutul problematic, știu de diferențele uriașe dintre porturile din sud și cele din nord, în special pentru zona mediterană. Există porturi europene care sunt în afara Uniunii Europene și care nu au aceste reguli de trans transparență pe care am încercat să le introducem noi. Deci uh, au, bineînțeles, un avantaj competitiv. Și ca atare ar trebui să fim foarte precauți și ca grec, nu ca președinte, o să vă spun că și noi suntem foarte precauți, dar ca președinție trebuie să lucrăm din greu pentru a găsi terenul comun. Și suntem optimiști doar în privința rezultatelor uh, uh, discuțiilor tripartite. Ați vorbit despre creșterea albastră și este important că uh, Multă, mulți dintre colegi au uh, vorbit despre asta, inclusiv doamna Meisner. Este foarte important să înțelegem că domnul comisar Damanaki a făcut o treabă extraordinară până acum pentru a reuni diversele directive într-un teren comun pentru asta. And we will work uh, with Ms. Samanaki uh, for that. O să mai cooperăm cu comisarul Damanaki și o să lucrăm și la planificarea specială, pentru că din discuțiile de până acum a reieșit că această planificare specială este necesară Este un lucru bun să avem această planificare și trebuie să lucrăm la promovarea acestei propuneri. Blue growth has to do with the... Creșterea maritimă, creșterea albastră are legătură cu declarația de la Limasol și o să încercăm să avem niște concluzii ale Consiliului la reuniunea din iunie în ceea ce privește uh, planificarea uh, specială, apoi uh, energia curată pentru transport. Cred că alți miniștri competenți ar trebui să răspundă, pentru că nu ministerul meu se ocupă de asta, deci nu este în mandatul și în competența mea. Sunt de acord cu domnul Kramer că uh, Există această problemă a păcurii, păcurii grele. Există modalități de a ne ocupa de această problemă, mai ales când vorbim despre utilizarea păcurii grele în porturi. Uh, dar transporturile maritime reprezintă o cale curată, ecologică, de a transporta bunuri uh, la nivel global. Este, este un sector uh, mult mai ecologic decât transportul rutier uh, sau aerian. Se consumă mai puțină energie, există mai puține emisii pentru transportarea unei cantități egale de bunuri. Și sunt de acord cu dumneavoastră că, deși Consiliul vrea să extindă regulamentul energiei curate până în 2030, știu că există voci din Parlament care spun că ar trebui să ne să păstrăm uh, ținta de 2020, dar ar trebui să găsim uh, uh, o cale comună. Apoi, în ceea ce privește armatorii care plătesc sau nu impozite, transporturile maritime nu sunt impozitabile nicăieri în lume. De câte ori încerci să impui uh, impozite, te trezești că uh, armatorii pleacă. Vedem exemplul altor țări care au impus impozite și foarte multe uh, companii au uh, plecat din aceste țări. Cum am putea să facem aceste investiții? Și asta este ideea mea pe care am propus-o de la început, este să spunem că investițiile care s-au făcut recent în transporturile maritime în navele care uh, circulă sub uh, pavilion uh, european, acestea să fie gestionate din Europa. Și cred că ar trebui să păstrăm acest avantaj competitiv al Uniunii Europene. Apoi, industria de croazieră. mai ales în Mediterană, este o piață cu creștere rapidă și ar trebui să găsim căi de înlesnire a, acestei, a acestui sector, de exploatare a liniei de coastă și de păstrare a mediului marin. Tocmai de aceea avem nevoie de planificare specială pentru turismul pe malul mării. Imigrație și granițe nu intră în competența Comisiei dumneavoastră, dar intră în competența Ministerului meu și pregătim o nouă propunere de directivă pentru înființarea unor reguli de supraveghere a coastelor uh, externe coordonate de agențiile europene și de Frontex. Pentru noi acest subiect este extrem de important. Eu uh, am fost la conducerea coastei de gardă Elene, care asigură uh, control la frontiera Uniunii Europene și trebuie să ne amintim că este important și să nu pierdem pe nimeni pe mare. Tocmai de aceea am uh, uh, făcut o propunere de a uh, forma, de a înființa o echipă pentru Mediterană, ceea ce s-a discutat deja anul trecut în Consiliu, pentru a avea o supraveghere la, pe coastele țărilor uh, care sunt vizate de imigranții săraci care încearcă să uh, intre în Uniunea Europeană. În mod clar trebuie să transmitem un mesaj, în primul rând că le salvăm viața pe mare de, de câte ori se confruntă cu un pericol, dar în același timp că nu ne deschidem larg uh, granițele și că nu facem niciun efort să creăm acest efect de atracție. În ceea ce privește șantierele navale, nu am competențe aici. Cred că are legătură cu uh, dezvoltarea și fabricarea La accidentele rutiere o să vă răspundă colegul meu, de asemenea la pescuit. Pescuitul trebuie să fie discutat în afara acestei eh, comisii pentru că nu intră în competența mea. Apoi acordul de liber schimb menționat de doamna Țavela este un acord extrem de important. Revizuim rezultatele discuțiilor aflate în derulare, dar până acum nu există niște probleme specifice legate de transportul maritim. Acesta a fost uh, reglementat de acordul, privind, uh, de acordul Open Sea care există deja. Îmi cer scuze dacă nu am răspuns la toate întrebările. A, ar mai fi și viziunea pentru Mediterană. Era ultimul punct pe care vreau să-l menționez. Viziunea noastră este ca Mediterana să fie curată, deschisă, sigură, um, bună pentru turism și deschisă la creștere. Tocmai de aceea promovăm ideea autostrăzilor maritime, care vor face legătura între porturile europene din sud și din nord și bunurile vor putea fi transportate cu ușurință, fără obstacole birocratice. Există curelele albastre, curelele marine, un alt subiect care are legătură cu planificarea uh, specială și cu viitorul Mediteranei. Mulțumesc! Doamna Meissner, mai am încă un ministru care așteaptă. E o întrebare foarte simplă, cu un răspuns cu da sau nu. Uh, comisarul lucrează la o strategie de siguranță maritimă. Dumneavoastră sunteți ministrul competent pe această temă, pentru că e o temă interesantă pentru mine. Da, la Ministerul de Afaceri Externe am spus că ei se ocupă de asta. Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru, pentru timpul acordat și pentru disponibilitatea de a răspunde la întrebările colegilor. Așteptăm să lucrăm pe tot mandatul președinției cu dumneavoastră. Uh, președintele va rămâne președintele Comisiei pe toată durata mandatului, deși poate restul uh, Comisiei se va schimba și aștept cu interes colaborarea cu dumneavoastră. Mulțumesc! Okay. Next colleagues we have... Dragi colegi, acum alături de noi este domnul ministru Mihalis Crisioidis. Uh, minister for... Ministru pentru infrastructură, transport și rețele. a absolvit uh, Universitatea Aristot- Aristotel din uh, Salonic. A făcut parte din Parlamentul Elen din 1989. Uh, deci, domnule ministru, știu că v-ați ocupat, ați fost și ministru al navigației. Uh, Acum vă ocupați de lucruri mai uscate, deci aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, este mare plăcere și onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici, în fața dumneavoastră, pentru a vă prezenta prioritățile președinției Elena în domeniul care ține de competența mea, infrastructura și transportul, adică. Înainte însă de a vă prezenta aceste uh, priorități, aș dori să mulțumesc Irlandei și Lituaniei, împreună cu care Grecia a format uh, triul prezidențial și împreună cu care am uh, lucrat pentru a ne atinge obiectivul comun. În plus, aș dori să mulțumesc Comisia Europeană, Parlamentului European, Secretariatului Consiliului, dar și autorităților uh, naționale care ne-au ajutat să ne pregătim pentru aceste șase luni. Sper că aceste șase luni vor fi foarte rodnice. După cum știți, datorită alegerilor europene, președinția noastră nu are la fel de mult timp la dispoziție, un lucru care va avea un impact asupra subiectelor pe care urmează să le abordăm. Și acum permiteți-mi să mă refer la priorități, mai ales când vine vorba de căile ferate, Vom continua să lucrăm la al patrulea pachet feroviar, care reprezintă, de fapt, uh, gruparea a mai multor pachete legislative pentru, în scopul îmbunătățirii uh, competiției în acest uh, sector. Președinția Elena își, dore, își dorește să tratez acest al patrulea pachet feroviar în mod prioritar. Drept urmare, vom lucra la aspectele tehnice ale, ale acestui pachet și mai ales la propunerea referitoare la regulamentul Parlamentului și Consiliului de revizuire a regulamentul 881 din 2004. vom încerca să obținem o, o poziție, o abordare generală la Consiliul uh, de Telecomunicații, Energie și Transport din uh, martie 2014 sau și la un acord politic în funcție de obținerea vizului Parlamentului European înaintea de data respectivă. Sperăm să putem încheia munca pe marginea aspectelor tehnice la Consiliu. După Consiliul din luna martie, președinția Elena intenționează să demareze dis- uh, discuțiile privind deschiderea pieței în cadrul acestui uh, al patrulea pachet feroviar. Noi intenționăm să începem să discutăm la Consiliu despre obligațiile privind serviciile publice, dar păstrăm contacte strânse atât cu Comisia, dar și cu statele membre și dacă va fi nevoie, s-ar putea să schimbăm ordinea în care vom discuta toate aceste puncte. Dorim să, să prezentăm un uh, raport de progres uh, în legătură cu progresele înregistrate pe data de 5 iunie 2014. Importanța sectorului feroviar pentru noi este demonstrată de faptul că în, în propunerea noastră discutăm de, această, de acest concept Shift to Rail, mutarea transportului înspre căile ferate, pentru că sunt afectate în mod, este afectat în mod direct transportul feroviar, dar și uh, sectorul uh, cercetării. Chiar dacă acest subiect va fi detaliat mai mult în fața uh, Comisiei ITRE, până pe 14 martie 2014, 15 uh, martie 2014 dorim să încheiem munca la Consiliu. Este vorba de o uh, propunere de, reg- de regulament din partea Consiliului și avem nevoie și un aviz, de, un aviz pozitiv din partea Parlamentului European. Vom coopera cu toți actorii pentru a ne asigura că mergem cu toți în aceeași direcție următoarea prioritate a președinției Elena se referă la um, combustibili curați. Este un subiect foarte important pentru că știm că există o propunere care cere renunțarea la combustibilii fosili uh, tradiționali și trecerea înspre combustibili uh, alternativi. În concluziile Consiliului din 22 mai 2013 se amintește o directivă care uh, discută prioritățile de care avem nevoie pentru a îmbunătăți investițiile în acest uh, domeniu. Un lanț de provizion, de furnizare adecvat reprezintă primul pas care să permită folosirea la maxim acestui, uh, acestei uh, piețe care să permită dezvoltarea activităților economice, crearea de noi locuri de muncă și să reducă în mod uh, semnificativ dependența Europei de țiței. Pe parcursul președinției lituaniene s-au înregistrat foarte multe progrese pe marginea acestui dosar, s-a ajuns la adoptarea unei abordări generale de către Consiliu și, în plus, s-a demarat uh, dialogul tripartit cu Parlamentul European. Președinția noastră dorește să continue negocierile intensă cu Parlamentul European, respectându-se calendarul care a fost convenit între Parlament, Comisia Europeană și uh, Consiliu, astfel încât pe 5 martie 2014 să putem încheia acest dosar. Avem motive să fim uh, optimiști și să credem că în luna martie vom reuși să anunțăm uh, un rezultat pozitiv din punctul de vedere al transportului aerian. Lucrăm în continuare pe marginea pachetului privind aeroporturile. Înțelegem că acest instrument legislativ are o importanță deosebită pentru a face față, pentru a putea face față celor uh, două cele mai importante provocări din acest punct de vedere în Europa. Capacitatea aeroporturile, aeroporturilor și calitatea serviciilor. Propunerea făcută de Parlamentul European în sensul uh, împărțirii, divizării acestui pachet a fost uh, primit în mod uh, pozitiv de Consiliu și, în urma răspunsului pozitiv din partea Consiliului, vom începe negocierea elementelor legate de poluarea fonică. Aceste negocieri cu Parlamentul European vor fi continuate pe parcursul președinției Elena pentru a ajunge la un acord privind cadrul legislativ uh, care guvernează poluarea fonică. Și acest acord urmează să fie atins, desigur, cât mai curând posibil. În legătură acum cu uh, drepturile pasagerilor în uh, transportul aerian, Există o propunere de revizuire a regulamentului 261 din 2004 referitor la compensarea pasagerilor și a drepturilor în cazul în care un zbor este întârziat sau anulat sau se refuză um, urcarea la bordul aeronavei, respectiv regulamentul care reglementează responsabilitățile uh, furnizorilor de, de servicii să știe foarte bine că regulile actuale referitoare la drepturile pasagerilor trebuie să fie modernizate. Trebuie să introducem un element de justiție în acest cadru legislativ, o împărtășire corectă a sarcinilor și a responsabilităților și trebuie să ne asigurăm că reforma legislativă va fi pusă în aplicare într-un mod adecvat. Noi am dorit să continuăm uh, munca de, de bună calitate care a fost uh, inițiată de președinția uh, Lituaniei, chiar dacă mai există unele puncte nerezolvate în continuare. Unele dintre punctele dificile cu care ne confruntăm, mai ales în contextul calendarului restrâns uh, al Parlamentului European din acest an s-ar putea să însemne că nu vom putea ajunge la un acord în, prima lect- în urma unei prime lecturi pe marginea acestei propuneri. O altă prioritate se referă la propunerea de, uh, de o directivă um, privind dimensiunile maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional. Știm că este un punct uh, controversat, dar vom încerca să fim cât mai constructivi astfel încât să putem adopta o abordare generală a Consiliului până în iunie 2014. Chiar dacă în Grecia nu avem o flotă fluvială ci fiind mai mult axați pe transportul maritim, vom lucra la revizirea regulamentului privind transportul intern, fluvial. Este vorba de propunerea generală în NEIEDES din toamna anului 2013. Propunerea Naiades. Și înțelegem că există un potențial foarte mare de creștere economică în foarte, mulți, în foarte multe părți din Uniunea Europeană și până pe 5 iunie 2014 dorim și, și aici să adoptăm concluziile uh, Consiliului. Apoi, în funcție de cum se vor derula negocierile cu Comisia Europeană, vom analiza posibilitatea de a adopta concluzii privind uh, mobilitatea urbană. Doamnelor și domnilor, stimați membri ai Parlamentului European, programul nostru de lucru este unul foarte ambițios și ținând seama de, limit, de limit, limitele impuse de calendarul din 2014 al 2014, am dori să ne bucurăm de cooperarea și sprijinul dumneavoastră și al tuturor celor care sunt activi în instituțiile europene pentru că dorim să înregistrăm progrese în, to- în toate domeniile transportului. Transporturile sunt foarte importante, mai ales în, acest, în, în, în această perioadă, pentru că prin creștere economică putem depăși această criză, mai ales o criză a ocupării. Vă mulțumesc, domnule ministru. Voi da cuvântul domnului Groș, domnul Alcadrai, doamnei Meissner, domnul Bach, doamna Senalova, domnul, doamna Bilbao, Bilbao, doamna Ayala Sender, domnul Kumutsakos, domnul Fidanța, Foarte bine. Cred că patru minute vor avea la dispoziție coordonatorii, ceilalți vorbitori câte două minute și dau cuvântul domnului Groș primul. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Aș dori să vă mulțumesc pentru declarațiile dumneavoastră. Cred că uh, vă, trebuie să vă uh, urez curaj și succes negocierile pe care ni le-ați amintit. Cred că dacă veți ajunge la încheierea celor cinci uh, acorduri pe care le-ați menționat, cred că uh, um, prestația dumneavoastră va fi una ad, cu adevărat olimpică. Comisia noastră, din punctul de vedere acestor teme atât de importante pentru dezvoltarea economică, pentru ocupare, nu doar pentru transport, a dat dovadă întotdeauna de angajament pentru a merge înainte cu toate aceste proiecte. Deci, uh, vă rog să nu țineți aceste proiecte prea mult timp la Consiliu, pentru că noi suntem convinși că dacă uh, aceste proiecte vor ajunge și la Parlamentul European, acest lucru nu va uh, face decât să contribuie la încheierea cât mai rapidă și la îmbunătățirea acestor, uh, acestor proiecte. Dosarele sunt unele sensibile și sper că atât Uh, aspectele de mediu, dar și cele de siguranță atunci când discutăm, de exemplu, de aeronave, vor avea prioritate. Desigur, pachetul feroviar și mă bucură faptul să aud că acest pachet reprezintă pentru dumneavoastră o prioritate. Noi suntem convinși că transportul feroviar pe viitor va deveni o adevărată alternativă uh, și uh, această mutare a transporturilor înspre căile ferate are și potențialul de a crea foarte multe locuri de muncă. Este important așadar să putem începe cu discutarea aspectelor tehnice, însă nu trebuie să pierdem din vedere faptul că avem în fața noastră un pachet întreg. Și știm uh, care este pericolul. Dacă divizăm un uh, pachet, uh, există această tendință ciudată la Consiliu de a fi alese doar părțile care uh, convin într-un anumit uh, moment. Dacă ne asigurați că acest lucru nu se va întâmpla, atunci suntem și noi de acord cu discutarea și încheierea cât mai rapidă a elementelor uh, tehnice. O Europa pentru, pentru uh, cetățeni este un lucru care se regăsește și în raportul uh, colegului nostru Bach privind uh, drepturile uh, pasagerilor. Am o întrebare în legătură cu zborurile. Ați anunțat și dumneavoastră problema polorii fonice, dar aici există și alte două dosare care sunt puțin, uh, puțin uh, neglijate. Sloturile și serviciile la sol rămân în continuare o temă foarte importantă. Deci cred că ar trebui să vă ocupați și de aceste două dosare, nu doar de poluarea fonică. Apoi, Sunt uh, aici trei uh, raportori care se ocupă de mecanismul conectarea, conectarea Europei și TNT-uri și acești raportori abia așteaptă să poartă în continuare negocierile cu Consiliul și ajung acum la, urm- la ultima întrebare pe care doream să vă adresez mai ales în contextul unui stat cum este Grecia, care se confruntă cu provocări atât de mari din punctul de vedere al finanțării și a necesități, necesității de a investi în infrastructură. Și aș dori să știu cum considerați că puteți folosi cât mai repede aceste noi instrumente uh, create? Mulțumesc, domnul Al-Kadraui. Eerst, de minister, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc domnule, domnului ministru pentru prezentarea făcută. Îi urez mult, mult succes în următoarele luni. E drept, reședinția are o durată de șase luni, însă perioada de negocieri între Parlament și uh, Consiliu este mult mai limitată. Vreau să mă concentrez asupra două teme. Mai întâi de toate, pachetul feroviar. Dumneavoastră spuneați că acest pachet este o prioritate a programului dumneavoastră. Eu vreau să vă spun că nu-i deloc vina dumneavoastră, vina este a Consiliului sau decurge din man- maniera în care sunt tratate dosarele de către Consiliu, dar bine, toate acestea pentru a vă spune că suntem dezamăgiți de tergiversarea negocierilor și vinovat de tergiversare este tocmai Consiliul. Noi am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a încheia negocierile cât mai curând cu putință. Înțelegem că abordarea Consiliului este una diferită de a noastră, și anume Consiliul uh, vrea să trateze mai întâi aspectele tehnice și mai apoi cele politice. Noi sperăm ca până la finele mandatului nostru legislativ să negociem măcar aspectele tehnice, pilonul tehnic și să ajungem la un consens. Dar mă rog, dacă discuțiile în cadrul Consiliului uh, se prelungesc și mai mult, vă dați seama că acest calendar al nostru nu poate fi respectat. Noi am fost dispuși, iată, să ne schimbăm abordarea inițială și să acceptăm o negociere a pilonului tehnic mai întâi de toate, dar iată că cu toate uh, Uh, eforturile noastre, Consiliul nu se mișcă suficient de repede. În al doilea rând, transportul uh, aerian. Știți prea bine, avem un pachet uh, pe care îl discutăm. În cadrul pachetului există acte legislative care se referă la aeroporturi, la sloturi, la serviciile la sol, etc. Noi suntem dispuși să tratăm separat cele două acte esențiale din cadrul pachetului, dar sperăm uh, ca măcar în domeniul poluării fonice să facem uh, pași înainte. În ceea ce privește drepturile pasagerilor, aceasta este o temă de predilecție a colegului Bach. În curând vom uh, vota în plen și mesajul nostru va fi clar. Însă, eu vreau să vă atrag atenția asupra faptului că, iată, prin acest pachet, prin acest act legislativ, am putea să transmitem cetățenilor europeni un semnal concret, cum că, iată, instituțiile europene încearcă să îi protejeze în cazul în care apar probleme. Tocmai de aceea vreau să vă încurajez să abordați cât mai repede cu putință această temă a drepturilor pasagerilor pentru a putea face pași înainte. Încă un aspect legat de transportul aerian pe care vreau să-l uh, menționez este cel legat de spațiul uh, aerian, cerul unic european. De ani de zile această temă este veșnic și veșnic discutată. Însă ce putem noi con- constata? Constatăm că actele decise sau deciziile luate în trecut cu privire la cerul unic european nu au putut fi implementate, deși aceste uh, Uh, decizie ar duce la o mai mare protecție a mediului înconjurător, la o mai mare eficiență și la o scădere a costurilor. Și bineînțeles să nu uităm de efectele benefice ale, ale asupra, asupra pasagerilor pe care ar, acele vechi acte le-ar fi avut, legislative le-ar fi avut. Acum discutăm cerul unic european 2, sperăm ca măcar de data asta discuțiile să fie uh, încununate de succes. Doamna Meissner, vă mulțumesc, domnule președinte, vreau să mulțumesc în numele partidului uh, sau ALDE, uh, domnului ministru, ați spus uh, tare multe, multe lucruri importante. E drept, președinția durează vreo șase luni, dar uh, în patru luni de zile mandatul nostru se va încheia. Prin urmare, în aceste patru luni avem multe, multe de făcut. Nu voi spune nimic despre al patrulea pachet feroviar, chit că acesta este extraordinar de important. Însă colega mea, Bilbao, va spune ceva uh, pe această temă pentru că ea este raportor îi voi oferi întâietate. Vreau să mă refer la infrastructură. Dumneavoastră ați menționat infrastructura pentru uh, combustibili alternativi. Primul dialog a avut deja loc, am fost raportor din umbră pentru grupul meu și tare mi-ar plăcea ca pe 5 martie să ajungem într-adevăr la un consens în primă lectură, pentru că acesta ar fi un semn pozitiv și o bună posibilitate de a avansa noi vrem să avem uh, un transport uh, mai curat, uh, cum spune de altfel și Cartea Albă, prin urmare un consens în acest domeniu ar fi un pas mare înainte. În ceea ce privește transportul aerian, deja s-au spus multe, dumneavoastră vorbeați despre pal, pal, poluarea fonică pe care vreți să o tratați. Noi, liberalii, ne-am dorit ca și sloturile să fie tratate în timpul președinției dumneavoastră. Avem un raportor liberal pe această temă care abia așteaptă să lucreze. În ceea ce privește cerul unic european, la fel ca și domnul Alcadraui, nu pot decât să spun că vrem să ajungem la o soluție europeană cât mai curând cu putință. Avem nevoie de această soluție rațională și în transportul aerian, la fel cum avem nevoie de una la fel de rațională și în transportul feroviar și sper că ne puteți ajuta în acest sens. În ceea ce privește drepturile pasagerilor. Știu că n-am uh, votat încă noi, Parlamentul European, dar noi de obicei suntem uh, tare dornici să, protectăm, uh, să protejăm consumatorii, prin urmare care, vreau să vă întreb care este poziția Consiliului pe această temă. În ultimul rând, am, am înțeles bine, sunteți responsabili și pentru Naiades sau nu? Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Kramer! Și eu vreau să mulțumesc în numele verzilor pentru această prezentare, domnule ministru, și pentru declarația dumneavoastră de intenție. Însă n-ați vorbit despre raportul Lichtenberger-Kramer cu privire la statisticile privind uh, transportul feroviar și uh, cel maritim. L-am votat de mult, uh, dar nu este pe agenda de lucru a Consiliului încă. De ce? Uh, Uh, mă bucur tare mult că ați vorbit despre transportul feroviar și ați spus că pachetul feroviar este o prioritate pentru dumneavoastră. De ce spun asta? Pentru că am aflat din anturajul dumneavoastră că n-ați fi dornic să tratați acest pachet feroviar. Este corect sau nu? Am înțeles bine, dumneavoastră spuneați uh, sau nu că pilonul uh, tehnic este o prioritate pentru dumneavoastră. Uh, este, deci am înțeles uh, bine, vom putea ajunge rapid la negocierile tripartite sau nu? Bineînțeles, urmând uh, ca celelalte aspectele ale uh, pachetului feroviar să fie tratate mai apoi, dar măcar acest pilon tehnic să-l tratăm acum, dat fiind faptul că mai avem patru luni la dispoziție. Văd că dați din cap cu putere și tare mă bucură lucrul acesta. Chiar ieri am discutat această temă, ieri în comisie. Ar fi un mare pas înainte, știm că trebuie să urmeze și alți pași, uh, la fel de importanți, dar oare mai, oarecum mai dificil, prin urmare, tare bine ar fi ca măcar acest aspect să fie tratat în timpul președinției Elene. Vă mulțumesc tare mult! Președintele, următorii uh, oratori au două minute la dispoziție. Ba, domnul Bach. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, dumneavoastră ați subliniat importanța transportului și consider că misiunea dumneavoastră este esențială, de aceea nu pot decât să vă urez mult, mult succes. Văd că sunteți curajos și ambițios Uh, Consiliul nu a fost la fel de ambițios uh, sau curajos în anii trecut, uh, trecuți. Mă gândesc la ICOL sau Cerul Unic European sau transportul feroviar sau aerian per ansamblu. De multe ori Consiliul a blocat negocierile atunci. Sunt foarte interesat de drepturile pasagerilor în transportul aerian, o temă care a tot fost menționată de antevorbitorii mei. Mă bucur tare mult că din punctul dumneavoastră de vedere aceasta este o prioritate a președinției elene. Însă spuneați în același timp că abia prin iunie preconizați să se ajungă pe marginea acestui subiect la un consens. Tocmai de aceea vreau să vă uh, întreb care este într-adevăr poziția dumneavoastră. Uh, la fel ca și uh, comisia, sunteți mai degrabă de partea operatorilor sau, la fel, sau din potrivă sunteți de partea Parlamentului care vrea să protejeze mai tare consumatorii, respectiv pasagerii. În orice caz, vreau să vă rog să, să fiți cât mai curajos cu, curajos cu putință și să uh, încercați ca măcar până în luna martie să reușiți să ajungeți la un consens în uh, cadrul Consiliului pe marginea acestui subiect. Ar fi tare bine. În ceea ce privește pachetul fer- feroviar, dumneavoastră spuneați că sunteți dispuși să negociați uh, dosarele tehnice. E drept, uh, aceste aspecte tehnice sunt importante și mai degrabă lipsite de vreo problemă sau pot fi ușor negociate. Dumneavoastră ați mai vorbit și de, de PSO, adică de acele servicii publice sau obligații de ser, servicii publice. Uh, ați spus că veți vorbi uh, sau veți discuta și acest uh, subiect. Aș vrea să văd în ce măsură sunteți într-adevăr ce să faceți lucrul acesta, în ce măsură calendarul dumneavoastră s-ar putea modifica. Mulțumim, doamna Senalova. Vă mulțumesc, doamnă președin... domnule președinte, domnule ministru. Dați-mi voie să vă adresez o întrebare pe tema securității uh, în domeniul transporturilor. Am venit uh, aici pentru a afla de la dumneavoastră care este poziția cu, dumneavoastră cu privire la e-call. Știți bine că acest sistem ar putea contribui la scăderea numărului de victime ale accidentelor rutiere în uh, Europa. Mă bucur foarte mult că dumneavoastră văd că considerați acest sistem ca fiind una dintre prioritățile dumneavoastră în următoarele luni. Eu uh, sunt una dintre membrele Parlamentului European care a sprijinit vehement introducerea acestui uh, sistem. Uh, în iunie 2012, împreună cu domnul Koch, am uh, creat un raport care a fost uh, deja promulgat de Parlamentul European și în care solicitam ca acest sistem să fie introdus încă din anul 2015. Uh, suntem absolut su- su- suntem absolut convinși că acest sistem ar fi absolut esențial. Am putea în domeniul infrastructurii să folosim programele Hero 1 și Hero 2 și vreau să vă întreb în ce măsură doriți să împingeți din spate aceste acte legislative și în ce măsură sunteți dispuși să ajungeți la o, un acord în primă lectură cu Parlamentul European pe această temă. Doamna Bilbao, vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc președinției. Vă urez mult, mult succes suntem încântați de faptul că, iată, al patrulea pachet feroviar se numără printre prioritățile președinției elene. De ce spun asta? Pentru că, după cum a menționat deja un coleg, au apărut tot felul de zvonuri, cum că președinția elenă n-ar fi chiar atât de interesată de încheierea discuțiilor pe marginea acestui pachet. Aspectele tehnice, știți prea bine, ar putea fi discutate în martie. Există o serie de rapoarte care, uh, care ar putea sta la baza acestor negocieri și, uh, cel puțin din punctul nostru de vedere, nu ar trebui să apară dificultăți în cadrul negocierilor pe pilonul uh, tehnic. Dar, din păcate, iată, Consiliul uh, European a reușit să scindeze acest pachet feroviar în pilonul politic și pilonul tehnic. Nu ne-am dorit asta. Uh, Uh, da, mă rog, ce să facem, acceptăm. Dumneavoastră spuneați așadar că sunteți dispus să, să lucrați măcar la pilonul tehnic. Chit că puțin cam târziu după gusturile noastre. Dați-mi voie în acest context să vă întreb care este poziția statelor membre în Consiliu. Sunteți de părere că statele membre sunt dispuse să facă um, progres, să facă pași în domeniul acesta al pachetului feroviar? Uh, Uh, atât pe pilonul uh, tehnic, cât și pe pilonul uh, politic. Vă mulțumesc! Domnul Danelis, vă mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumesc pentru această prezentare, vreau să vă urez toate cele bune, să fiți cât mai eficienți cu putință în următoarele șase luni. Bineînțeles că dacă e să fiți eficienți, trebuie să încheiem uh, împreună o serie de discuții, o serie de, să închidem o serie de dosare deja negociate sau în curs de negociere. În domeniile esențiale se știe deja care sunt problemele existente. Noi vom sprijini însă președinția elenă, vă asigur uh, de asta. Vreau să mă refer la două teme importante. În primul și în primul rând, cerul unic european. E evident că statele membre în continuare sunt de părere că noi uh, avem în continuare nevoie de sisteme de informare în, uh, numeroase, 28 minus 10, dar e, asta e clar imposibil. Vorbim de, de timp pierdut, de costuri prea mari, de probleme de mediu care cu toate le-ar putea fi uh, rezolvate în cazul în care am avea un cer unic european în adevăratul sens al cuvântului și președinția Elena ar putea să uh, să promoveze acest pachet, să, să sprijine acest pachet. Parlamentul European este de părere că acest pachet ar putea să fie negociat, dar nu fără liberalizarea serviciilor la sol. Și sperăm din tot sufletul ca președinția Elene să se ocupe într-adevăr de această temă. Grecia Uh, este dependentă de transportul aerian, nu-i așa, dată fiind veleitățile turistice ale acestui stat. Prin urmare, uh, pachetul aerian ar trebui să fie rezolvat cât mai curând cu putință. În ceea ce privește, privește drepturile pasagerilor, este o temă esențială, în primul și în primul rând, pentru cetățenii europeni. europeni. E important ca serviciile să se îmbunătățească permanent. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru informațiile pe care le a spus la dispoziție. În ceea ce privește pachetul uh, de la navă la transport feroviar, vreau să nu uitați că pe această platformă au existat recent câteva probleme. Anumite state membre, precum cele din care fac parte, au vrut să participe, dar n-au putut sau uh, anumite companii n-au putut să facă asta, nici din Franța, nici din Polonia. Evident, uh, sistemul trebuie să fie cât mai puternic putință și ar fi excelent dacă am putea să implicăm un număr cât mai mare de companii. În ceea ce privește al patrulea pachet feroviar, Mă alătur uh, comentariilor colegilor care au spus um, care au vorbit despre interoperabilitate și securitate, pentru că eu sunt raportor din umbră. Cred că ar trebui ca partea tehnică să fie rezolvată până în alegeri, dar așa cum au spus și alți colegi, am vrea niște linii directoare din partea Consiliului pe linie politică. Uh, Știți că dumneavoastră ați putea să ne ajutați în acest uh, sens. În ceea ce privește Connecting Europe, aș vrea să încurajați statele membre să numească coordonator cât mai curând cu putință pentru aceste coridoare, pentru că este extrem de important ca legăturile să înceapă cât mai curând cu putință, astfel încât când se vine cu prezentarea de proiecte, acestea să poată fi implementate cât mai rapid. În ceea ce privește drepturile pasagerilor, asigurați-vă că putem ajunge cu vești bune până în alegeri. Cred că acesta ar fi unul din cele mai importante elemente pentru uh, campania de alegeri, pentru campania electorală, pentru că o să fie niște alegeri foarte dificile, așa încât ne-ar prinde bine niște vești bune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cumuțacos, două minute. Brian. Mulțumesc, Brian. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Domnule ministru, bun venit la Comisia TRAN. Vă urez mult succes uh, în sarcina noastră dificilă la președinție, având în vedere că misiunea dumneavoastră trebuie să fie, mandatul trebuie să fie redus la patru luni datorită alegerilor europarlamentare. Așa cum au spus și colegii, o să vă susținem atât cu experiența noastră, cât și cu voința politică pentru a permite realizarea de progrese pe marginea diverselor dosare. Am câteva observații de făcut, domnule ministru. M-a bucurat foarte mult să aud că una din marile dumneavoastră priorități este pachetul NAIADES. Acest lucru este extrem de important pentru noi atunci când vorbim despre transport intermodal în Europa. Și asta are legătură cu al doilea lucru pe care vreau să-l menționez, rețelele europene de transport. În ultimii ani s-au făcut foarte multe și cadrul legislativ a fost înființat, avem instrumentele financiare necesare, care acum sunt chiar în fază de implementare. În Grecia și în alte țări europene, implementarea acestor proiecte de infrastructură care par să fie, să fie cele mai mari din ultimii 15 ani este extrem, extrem de importantă. Cred că pe durata mandatului dumneavoastră ar trebui să faceți tot posibilul pentru a implementa cât mai curând uh, toate aceste proiecte. Trebuie să păstrați legătura cu uh, Comisia pentru a profita și de experiența statelor membre. Grecia, datorită uh, poziției sale geopolitice, are ocazia de a deveni un centru pentru acest transport intermodal, dar are nevoie de infrastructură. Uh, Connecting Europe ne oferă această oportunitate și implementarea acestor proiecte europene este vitală pentru Grecia și pentru Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Fidanța, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu aș dori să vă urez mult succes în președinția dumneavoastră. E, pe noi italiani e anche doppiamente. Aveți un program foarte ambițios și pentru noi, ca italieni, este extrem de important acest lucru. Pentru că dumneavoastră puneți bazele președinției noastre din iulie. așa încât sper să putem spune că tot ce nu reușiți noastră să finalizați o să preluăm noi. Vorbim aici despre infrastructură și combustibil. Vreau să mulțumesc președinției pentru buna cooperare de care a dat dovadă până acum și împărtășesc optimismul precaut pe care l-am auzit din partea domnului ministru că am putea ajunge la un acord în martie în primă lectură și dacă uh, colaborăm, putem trece acest proiect uh, și de Parlament și chiar de Consiliu. Trebuie să lucrăm pentru ca investițiile să fie făcute cât mai rapid, în special în sectorul uh, privat, uh, pentru tehnologiile necesare, mă refer aici la tehnologiile de lichefiere a gazului, spre exemplu, și de asemenea pentru limitarea emisiilor de dioxid de uh, carbon, ceea ce este extrem de important pentru apele europene. Sper că aceste propuneri nu vor fi subminate pe parcurs sau nu vor fi diluate Am transmis informații către comisie și încercăm să fim optimiști, dar cred că trebuie să ne asigurăm că acest pachet va fi adoptat, pentru că altfel nu vom vedea o rețea uniformă înființată în Europa. Și nu în cele din urmă, turismul, care nu se află în competența noastră, dar sper că puteți discuta cu ministrul competent noi am lucrat la aspecte de turism și în martie Comisia va analiza revizuirea sistemului de vize și sper că la finalul mandatului dumneavoastră vom putea vorbi despre un cod de vize, astfel încât să putem înregistra progrese rapide uh, pe parcursul mandatului. Da, norocul tău, Carlo, ă, secretariatul nu a reușit să pornească ceasul. Domnul Marinescu, două minute. Domnule președinte, domnule ministru, după cum știți, eu sunt raportorul pentru SES. Avem colegi din ă, ă, grupul socialist, din grupul ALDE și din grupul PPE care vorbesc despre SES Veți ști care este poziția Parlamentului și singurul lucru pe care aș vrea să vi-l cer este să demarați discuțiile. Deci demarați discuțiile, nu ascultați consilierii care vă spun poate că este imposibil. Eu și noi aici credem că este posibil să ajungem la o înțelegere, la un compromis cu Consiliul și uh, veți avea textul din partea comisiei și cred că, eu chiar cred că putem face așa ceva. Deci asta este cerința mea. Demarați discuțiile. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Înainte de a vă ruga să răspundeți, trebuie să vă menționez și eu pachetul feroviar. Și mă bucur foarte mult că vreți să faceți progrese cu acest pachet, în special pe partea tehnică. Noi să votăm uh, pachetul în întregime în februarie, dar suntem deschiși și la separarea aspectelor tehnice, astfel încât să putem înregistra progrese înainte de finalul mandatului nostru de europarlamentari. Salut, deci, ceea ce ați spus, pentru că uh, primeam niște vibrații negative, așa, din partea Consiliului. Și Asta i-a cam agitat un pic pe uh, colegii mei. Iarăși vreau să vorbesc despre subiectul la care George uh, Bach a fost raportor, uh, regulamentul 261 privind drepturile pasagerilor și subliniez titlul documentului este Drepturile pasagerului, nu a liniei aeriene și poate ar fi bine să le reamintiți unor uh, colegi din Consiliu că vorbim despre drepturile pasagerului, nu ale liniei aeriene. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule Simpson. Βουλευτές, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο... Domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea activă la această discuție și pentru faptul că ați ridicat niște subiecte extrem de importante. legate de sfera noastră de competență. Aș dori să încep cu un lucru care s-a regăsit practic în aproape toate observațiile dumneavoastră și anume pachetul feroviar. Vreau să, vreau să vă asigur că sunt extrem de delicat idei de a finaliza în întregime acest pachet, pentru că recent m-am întâlnit cu vicepreședintele Calas, care este și ministru competent pe fond, care este la fel foarte hotărât în ceea ce privește uh, finalizarea acestui pachet am hotărât că, având în vedere că acest pachet a fost întârziat foarte mult și că, din păcate, noi, ca președinție, Elena... Bine, noi nu avem, din fericire, niciun fel de răspundere pentru această întârziere, dar am hotărât, împreună cu uh, Comisia, și, domnule președinte, aș dori să vă implicați și dumneavoastră în această decizie, prin uh, intermediul raportorilor și al șefilor de grupuri parlamentare, să ne asigurăm că va exista un efort comun de a organiza un calendar sau un program, dacă vreți, pentru a vedea dacă nu cumva putem uh, trata toate aceste subiecte cât mai repede cu putință. Și dacă vedem că acest lucru chiar este posibil, atunci eu o să vin aici în fiecare zi în calitate de președinte al uh, Consiliului de Transporturi. Mi s-a adresat mai devreme o întrebare. Marea majoritate a statelor membre în Consiliu este fie indiferentă, fie împotriva acestui pachet. Deci trebuie să nu uităm nici acest lucru. Nu există niciun fel de disponibilitate din partea statelor membre de a merge mai departe cu acest pachet în acest calendar foarte strâns. Mesajul pe care, uh, care mi-a fost transmis prin intermediul colegilor uh, a fost să nu um, avansăm cu acest subiect. Totuși este un subiect extrem de important Există deja două domenii care au fost uh, finalizate și vă promit astăzi, acum, că în cooperare cu Consiliul și cu Comisia vom face toate eforturile posibile pentru a discuta mai departe acest pachet și pentru a-l finaliza. Este un mesaj extrem de clar pe care vreau să-l transmit astăzi. Deci vreau să fac o declarație politică sinceră și onestă că o să fac toate eforturile în acest sens și o să revin în fața comisiei dumneavoastră pentru a vă spune cum progresează lucrurile. Dar dați-mi voie să vă spun că președinția noastră este uh, destul de atentă de fapt că președinția noastră are o problemă uh, pentru că în cursul lunii martie activitatea cu Parlamentul se va încheia. Vorbim despre inițiative extrem de importante care sunt în sfera noastră de competență, care reunesc universități, institute de cercetare, organisme de cercetare, statele membre, uh, și industria feroviară într-un efort comun de a dezvolta, de a se dezvolta în următorii ani și de a ajunge la un nivel tehnic avansat spre binele economiei europene. Cred că aceasta este o oportunitate pentru noi și cred că ar trebui ca până la Consiliul din 14 martie să putem finaliza totul. Și după aceea ar putea apărea un regulament al Consiliului cu o undă verde din partea Parlamentului. O să încerc acum să răspund și la celelalte întrebări care mi-au fost adresate, dar o să fiu extrem de succint și apoi o să vă dau niște detalii suplimentare. În ceea ce privește combustibilii alternativi, acel dosar înregistrează progrese excelente. La ultimul dialog tripartit cu Parlamentul European, de fapt, ultimul va avea loc pe 5 martie, și vom vedea uh, noi progrese. În ceea ce privește drepturile pasagerului, așa cum a spus domnul uh, Simpson, pe bună dreptate, Trebuie să fim foarte atenți la aceste drepturi ale pasagerului și trebuie să facem niște eforturi politice în acest sens. Și vom face acest lucru pentru că este un dosar extrem de uh, sensibil și extrem de dificil. Nu a fost finalizat pe timpul președinției lituaniene și scopul nostru este să-l finalizăm cel mai târziu până pe 5 iunie la nivelul Consiliului. În ceea ce privește ICOL, acest dosar va fi finalizat până în martie, dar el depinde de un alt dosar, deschis de un alt minister în timpul președinției noastre. Și anume Ministerul Dezvoltării. Dosarul la care mă refer este cel legat de specificațiile pentru dispozitive. Sper că vom putea coopera pentru a înregistra progrese împreună. În ceea ce privește sloturile, despre care au întrebat mai mulți colegi. Din punctul nostru de vedere, poluarea fonică reprezintă o prioritate în pachetul aviație. Um, avem foarte puțin uh, timp la dispoziție pentru negocieri cu Parlamentul European pe celelalte două teme și oricum vom continua să discutăm aceste lucruri în Consiliu. Și o să revin acum un pic la drepturile pasagerului. În Grecia a demarat negocierile cu Parlamentul European și acest lucru a fost uh, deliberat, tocmai din motivele oferite de domnul Simpson mai devreme, pentru că vrem să subliniem faptul că uh, Este vorba de drepturile pasagerului și uh, vrem să subliniem de asemenea sprijinul pe care noi îl oferim pasagerilor. De îndată ce obținem un acord la nivelul Consiliului, vom putea uh, rezolva lucrurile, pentru că, din păcate, au rămas multe lucruri neterminate de pe perioada președinției lituaniene și uh, președinția noastră are un calendar destul de scurt și de strâns. Sper, deci, că vom putea să rezolvăm lucrurile până la ultimul Consiliu. Uh, acum, cerul unic european. Aceasta este o propunere extrem de importantă care se bucură de sprijin, dar care are de asemenea și criticii săi. Există și niște orgolii care sunt în joc, așa cum a spus și domnul Danelis, în special la nivelul Consiliului. În funcție de progresul priorităților noastre și în funcție de timpul pe care îl avem la dispoziție, o să încercăm să analizăm și acest dosar. Acum, în ceea ce privește Connecting Europe, o să uh, cooperăm cu Comisia și cu toți coordonatorii europeni. În ceea ce privește rețelele europene, o să cooperăm cu Comisia și cu coordonatorii pentru că este extrem de uh, important să demarăm acest, uh, lucrul pe această temă, pentru a vedea progrese și o dezvoltare a infrastructurii. O dezvoltare a infrastructurii în toate domeniile de transport rutier, uh, maritim și așa mai departe, pentru că asta este de o importanță vitală pentru Europa. Și există câțiva factori extrem de importanți, așa cum a spus domnul Cumuțachis, cu care sunt perfect de acord. Ca ministru pentru infrastructură, am reînceput lucrările pentru autostrăzi în Grecia. Acesta a fost un uh, uh, proces comun între sectorul public, sectorul privat și sectorul bancar. Vorbim despre fonduri europene și de, despre un sprijin semnificativ pe care l-am uh, primit din partea Comisiei Europene și din partea diverselor agenții și aș vrea să le mulțumesc pentru asta. Deci am redemarat acest proiect care valorează undeva între 7,5-8 miliarde de dolari, de euro, mă scuzați. Totuși, experiența pe care am câștigat-o din această încercare merită să fie amintită, pentru că are legătură în special cu sectorul bancar. Sectorul bancar acționează într-un mod extrem de rigid și nu dă dovadă deloc de flexibilitate vreau să subliniez că până și BEI a cărei rol este să investească în proiecte de infrastructură. Deci este până la urmă o instituție de împrumut care trebuie să ajute Europa să se dezvolte pentru că dacă nu avem investiții atât publice cât și private, nu putem să redemarăm uh, uh, economia europeană, mai ales în țările care au fost lovite puternic de criză, cum ar fi Grecia și altele. Aș vrea, deci, să fac un apel pentru demararea unei discuții structurate asupra modului în care uh, rețeaua menționată de domnul Cumuțachis poate fi integrată într-un program cuprinzător care să primească finanțare serioasă atât din partea Comisiei cât și din partea sectorului bancar și din partea sectorului privat. Cred că aceasta este o condiție fundamentală pentru dezvoltare și creștere în Europa. În ceea ce privește combustibilii alternativi, o să finalizăm dosarul până pe data de 5 martie. Trecând acum la celelalte subiecte, dacă îmi permiteți puțin să-mi regăsesc notițele. Așadar, în legătură cu greutățile și dimensiunile, sunt unele state membre care își fac unele griji și vom încerca să găsim uh, calea de mijloc între aceste îngrijorări și condițiile care trebuie îndeplinite pentru a uh, evita aceste probleme uh, care se manifestă pe drumurile din unele state membre. Este important să devenim tot mai independenți de combustibilii fosili, de țiței, să ne bazăm mai mult pe combustibili alternativi, dar este important să uh, prevedem și o structură cât mai densă uh, pentru încărcarea vehicolelor uh, electrice, de exemplu. Trebuie să înregistrăm progrese din perspectiva regulamentului respectiv, astfel încât în iunie să putem adopta acest regulament. Sper că am reușit să răspund într-adevăr la toate întrebările care mi-au fost adresate și sper ca în uh, următoarea perioadă de timp să putem depăși diferențele de opinii care există în continuare în cadrul Consiliului și diferențele de opinii între Consiliu și Parlament, astfel încât să adoptăm, să finalizăm cât mai repede toate aceste dosare, pentru că nu trebuie să uităm că lucrăm cu toții spre binele cetățenilor europeni și trebuie să depunem toate eforturile pentru a ajunge la un, la un acord și pentru a, a decide unele măsuri politice raționale. Vă mulțumesc, domnule ministru, domnul președinte. În primul rând, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru modul foarte detaliat în care ați încercat să răspundeți la întrebările membrilor uh, comisiei. Aștept cu nerăbdare colaborarea cu dumneavoastră și, după cum am spus deja uh, predecesorului dumneavoastră, chiar dacă Parlamentul European își încheie activitatea în aprilie, eu uh, îmi păstrez calitatea de președinte al Comisiei pentru Transport până pe data de 1 um, iulie. Și în această calitate voi încerca să-mi acord sprijinul președinției Elena pe marginea tuturor uh, temelor uh, prioritare pentru noi. Vă mulțumesc din nou și, după cum am spus, aștept cu nerăbdare colaborarea cu dumneavoastră în următoarele săptămâni. Vă mulțumesc! Okay, guys, can we go on to our... Dragi colegi, haideți să trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, directiva privind dimensiunile și greutățile maxime autorizate. Am auzit că sunt 320, 395 de 365 de amendamente Cred că majoritatea acestor amendamente se referă la la, cam, la mega camioanele, la mega camioane. Deci, domnule Lightstreet, vă rog să ne spuneți care este situația. Be grateful if you could clear the vestibules and talk outside. Dragi colegi, vă rog să vă continuați uh, discuțiile în afara Sălii pentru a ne putea continua lucrările comisiei noastre. Domnule Lightfried. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Cu acest raport intrăm într-o fază în care o parte a muncii este deja finalizată, cealaltă parte trebuie finalizată în continuare. Partea finalizată se referă la exprimarea poziției tuturor colegilor, deci știm în ce direcție dorim să mergem și uh, se poate vedea care sunt majoritățile care se conturează la, la următorul uh, vot și pe baza acestei situații am încercat să limitez zonele problematice tocmai pentru a cristaliza aceste elemente pe care trebuie să le discutăm. Se pare că există patru domenii care reflectă, de fapt, majoritatea amendamentelor propuse. Aceste uh, patru domenii sunt puțin diferite. În primul rând, este vorba de măsuri care privesc aerodinamica și aici amendamentele propuse se articulează în jurul acestor întrebări cât de uh, late, cât de lungi ar trebui să fie aceste vehicule. Și în prima, am avut deja o primă discuție între raportorii din umbră, ocazie cu care Cred că suntem pe o cale bună pentru a ajunge la un uh, compromis. Întrebarea se pune, de exemplu, um, cât de mult trebuie să permitem lungirea unui uh, camion din motive de aerodinamică. Este vorba de 400 până la 800 de uh, milimetri. Apoi, fla, uh, uh, anumite anexe care urmează să apară pe camioane în uh, spate, tot din motive de aerodinamică. Cred că aici trebuie să fim precauți să nu uh, încălcăm prevederile internaționale, pentru că nu trebuie să creăm obstacole în calea industriei europene de uh, construcții de autoturisme. A doua întrebare care se pune se referă la sporirea uh, greutății pe baza folosirii unor metode de propulsie alternativă și astăzi am discutat uh, o formulare de text care s-a bucurat de un acord destul de larg. Al treilea domeniu se referă la siguranță. Astăzi încă nu am reușit să discutăm despre acest punct, dar sunt convins că, în general, există un acord general, un acord conform căruia uh, tirurile trebuie să fie sigure atât în traficul urban cât și în traficul pe autostrăzi. Deci, cred că și în legătură cu acest punct ne îndreptăm în direcția uh, corectă. Și apoi, senzorii de greutate, se pare că și aici vom reuși să ajungem la o, la o, la o variantă de compromis. Uh, Cred că acestea sunt cele patru puncte pe marginea cărora eu consider că vom reuși să ajungem la un acord pentru că avem opinii relativ apropiate. Există apoi și un al cincilea domeniu care, din punct de vedere emoțional, uh, este perceput ca unul foarte, foarte important. Aici există opinii foarte uh, diferite. Din punctul meu de vedere, Comisia a venit cu o propunere foarte radicală și care nu merge în direcția corectă și reacția mea a fost de a veni cu un răspuns la fel de radical. Și propunerea mea a fost opusă în mod uh, diametral propunerii făcute de comisie și și reacția colegilor a fost interesantă și aceste reacții pot fi uh, împărțite în mai multe tipuri. Unii colegi consideră că deschiderea granițelor pentru tiruri mai lungi și mai grele este o idee foarte bună, alți colegi consideră că putem, că trebuie să discutăm acest punct și nimeni nu trebuie să fie obligat să permită o asemenea deschidere a uh, granițelor. Nu există un acord în legătură cu necesitatea unui cadru de reglementare european și, sau național. Apoi, unii colegi se referă la crearea unor coridoare pe care trebuie să fie respectate anumite condiții și apoi există și un alt grup care nu este nicicum de acord cu deschiderea granițelor pentru tirurile um, cu, de o greutate foarte mare. Eu aș dori să clarific un lucru. Dacă vom găsi o soluție conform căreia toate aceste grupuri de interese să fie de acord, atunci este clar că practica care există deja în nordul Europei, în Germania, în Irlanda și așa mai departe, uh, trebuie să existe în continuare. Deci este un lucru pe care îl uh, spun foarte clar colegilor din, uh, din nordul Europei. Știm că în Regatul Unit și în, în Irlanda înălțimea tirurilor este foarte importantă și Vă asigur că dacă vom găsi o soluție, aceasta va permite continuarea status quo-ului din uh, statele respective. Dar dacă nu vom găsi un compromis, situația va fi una mai dificilă, pentru că atunci, pentru toată lumea, va fi valabilă uh, soluția găsită până la urmă. Deci eu sper că vom uh, reuși să ajungem la o soluție de compromis. Discuțiile de astăzi au fost foarte rodnice și poate uh, Comisia Europeană ne va sprijini uh, pe viitor. Aceasta este situația în acest moment și aștept cu nerăbdare contribuțiile uh, colegilor pentru a îmbogăți această dezbatere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Leichtfried. Am o listă de vorbitori care este una foarte lungă. Deci vă rog să fiți cât mai scurți și cât mai subcinți uh, posibil. Și vă rog să nu uitați un lucru uh, simplu. Nu, vă rog să nu repetați uh, afirmații deja făcute de alți colegi. Încep cu raportorii din uh, Umbra, după care domnul Koch, doamna Meissner, domnul Fielner, doamna Foster, domnul Ertug, domnul Higgins, doamna Țicau, doamna Fricol și cred că voi închide lista vorbitorilor. You want to indicate, indicate, it, don't indicate, which is a terrible habit in this committee of people in Există un uh, obicei nu foarte frumos în comisia noastră să ne spuneți că doriți să luați cuvântul după ce a început, a început dezbaterea. Domnul Sarvama, domnule președinte, vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți o reflexie generală pe marginea acestei propuneri legislative. trebuie ca această propunere trebuie să fie una clară și coerentă. Toată lumea așteaptă acest lucru din partea noastră. Producătorii, transportatorii, șoferii și, în mod sigur, nu în ultimul rând, toți cetățenii din statele membre, pentru că se află în joc, de fapt, economiile uh, statele respective și locurile de muncă concrete din statele respective. Drept urmare, avem nevoie de coerență și claritate. Așadar, pe fond, avem nevoie de camioane uh, sustenabile din punct de vedere economic și de mediu și cred că acest lucru poate fi realizat și nu cred că vom avea probleme din acest punct de vedere prin amendamentele care discută 600 de milimetri sau 800 de milimetri metoda de calcul și așa mai departe, cred că nu ar trebui să pierdem prea mult timp pe marginea acestor tipuri de probleme. Apoi, avem nevoie de uh, tiruri mai sigure și și din acest punct de vedere există foarte multe lucruri uh, comune între noi toți. Dar, când vine vorba de problema transfrontalieră, nu doresc să mă refer la aceasta pe larg acum, dar mă întreb și doresc să mulțumesc din nou domnului uh, Lightfried uh, pentru munca sa extinsă pe marginea acestui uh, document. Mă întreb așadar, sau m-am întrebat când v-am auzit afirmând că există patru grupuri și patru atitudini față de această problemă transfrontalieră. Dacă este să le numărăm, mie mi se pare că trei dintre aceste grupuri sunt foarte similare. Există o diferență între amendamentele propuse în Finlanda, Suedia, uh, în comparație cu cele din Danemarca, Belgia, Oricum, există acest acest grup de, de state și alt grup de state, există și coridorul Benyon, dar până la urmă eu nu văd diferențe majore și aștept cu nerăbdare să se redacteze comprom- un compromis prin care admitem faptul că până la urmă nu mai putem închide granițele. Este un lucru pe care trebuie să-l evităm. Este cel mai important punct și mă voi opri aici. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, uh, domnul Benian, coridorul Benian. Da, îmi asum această idee în acest moment. Îți mulțumesc, Brian, și îți mulțumesc, Jörg, pentru cât de intens ai uh, lucrat și pentru cum ai colaborat cu noi pe marginea acestui raport at- atât de important. După cum a spus domnul Sarva, sper și eu că vom reuși să găsim un uh, compromis care să includă cât mai multe din punctele pe care le-am discutat ieri și astăzi. Cu toate acestea, cred că trebuie să stabilim unii parametri în anumite domenii asupra cărora să, să ne concentrăm mai mult. De exemplu, ar trebui să ne concentrăm mai mult pentru a permite și dimensiunii externe să contribuie la ecologizarea și uh, ecologizarea tirurilor. Nu cred că trebuie să recurgem la, o, la liste lungi uh, de elemente care, care fac tirurile mai sigure și mai ecologice, pentru că dacă permitem uh, un spațiu mai mare în, în cușetele cabinelor, acest spațiu în plus uh, nu mai contribuie la eficiența energetică și la o mai bună siguranță. Din punctul de vedere al uh, problemei transfrontaliere, eu cred că statele membre uh, sunt cele care trebuie să decidă dacă își doresc aceste camioane sau nu și dacă da, atunci avem nevoie de Uh, căi uh, rutiere care să țină seama de condițiile de mediu, de transportul uh, intermodal și de desemnarea unor coridoare specifice, de exemplu. Din punctul de vedere al combustibilor alternativi, aș prefera să văd că se, folosește, că se folosesc tehnologii care duc la, la emisii reduse de dioxid de carbon pe lângă combustibilii alternativi, pentru că uh, Uh, din nou, cred că trebuie să fim deschiși uh, față de noi tehnologii și să nu avem o propunere legislativă care exclude noi idei. Din punctul de vedere al elementelor uh, suplimentare aerodinamice care pot fi atașate tirurilor, aș dori să știu care este poziția Comisiei și de ce nu au stabilit o limită în propria lor propunere și ne-au lăsat pe noi să ne ocupăm de aceste elemente dar în urma cercetărilor proprii pe care le-am făcut, cred că suntem, că putem să ajungem la, la o poziție de compromis și nu vom avea dificultăți foarte mari. Pot fi, din punctul de vedere al senzorilor care măsoară greutatea la bord sau uh, în uh, mișcare, pot fi, pot fi de acord cu o soluție care este deschisă pentru că unele state membre au investit deja sume foarte mari favorizând a doua categorie de, de senzori. Deci până la urmă trebuie să controlăm cumva respectarea, respectarea greutății uh, stabilită. Ar trebui să încurajăm o anume soluție și să nu favorizăm una dintre ele. Din punctul de vedere al numărului de verificări care trebuie să fie întreprinsă, aș dori ca Comisia Europeană să ne spună uh, cum a ajuns la această idee de a se baza pe o distanță de 2000 de kilometri parcurși. Eu cred că acest lucru înseamnă că o verificare trebuie să se facă la fiecare trei zile. Puțin prea mult Vă mulțumesc și aștept și eu aștept și eu să uh, colaborez uh, cât mai rodic cu colegii, chiar și cu Eva, care uh, nu-și dorește, <laughs> tocmai spunea că nu-și dorește niciun fel de verificări. Doamna Lichtenberger, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Cred că <laughs> știți foarte bine că această idee nu poate fi a mea. Dar există acest deficit în unele, în unele state membre. Greutatea nu este controlată pe rutele lungi, uh, chiar dacă tivurile parcurg uh, în fiecare zi 800 de kilometri, sunt controlate o dată pe an. și sunt unele state membre care nu au pus în aplicare activul comunitar, care nu, nu recurg la aceste, la aceste verificări. Revenind acum la propunerile de compromis. Îmi cer scuze, am dorit să-i răspuns colegului meu în engleză, dar acum revin la limba germană. În ceea ce privește uh, amendamentele separate. Am câteva rezerve, mai ales când vine vorba de combustibilii alternativi și listarea diferitelor categorii. Um, hidrogenul și electricitatea uh, depind foarte mult de modul în care sunt produse, dacă curentul electric uh, provine de la o termocentrală unde au fost uh, unde a fost ars uh, cărbune, avem o problemă, desigur, și la fel dacă energia este una nucleară. Deci cred că trebuie să ne gândim mai mult dacă aceasta este cea mai bună formulare pe care o putem uh, alege. Trebuie cumva să facem o trimitere și la furnizorul de energie uh, electrică. Al doilea punct ce m-ar interesa pe mine este următorul lucru. Avem, avem această prelungire referitoare la protecția, îmbunătățirea condițiilor pentru șoferi, dimensiunile cușetei și apoi aceste flapsuri importante din punct de vedere uh, aerodinamic. Dacă recurgem la ambele soluții, într-adevăr acest lucru va duce la o problemă. Deci acestea sunt problemele în domeniul tehnic, dar sunt convinsă că vom putea discuta în detaliu despre aceste aspecte cu ocazia întâlnirii raportorilor din umbră. Din punctul de vedere al, al transportului transfrontalier, trebuie să spun, în primul rând, că dacă recurgem la o definire geografică. Acest lucru este fiind posibil doar în nord, uh, dar nu și în sud. Cred că este o soluție care, pe care aș privi-o foarte uh, critic, în primul rând dintr-o, din perspectiva certitudinii juridice pentru că ar exista un cadru legislativ diferit pentru uh, statele membre. Este un alt lucru situația în care un stat membru poate decide, pentru, poate decide singur. Dar dacă se face propunerea că acest transport transfrontalier este permis în nord și nu este permis uh, în sud și este permis doar în anumite zone, situația este una dificilă pentru că nu mai avem niciun fel de coerență. În plus, cred că există un pericol foarte mare dacă am deschide aici această portiță și am subliniat acest lucru în mod repetat și mi se pare că este un lucru valabil în continuare. Ne vom confrunta cu o problemă dacă uh, statele care nu își doresc aceste mega uh, camioane pe propriul teritoriu sunt supuse unei uh, presiuni economice atât de, mare, atât de mari încât trebuie să investească miliarde și miliarde de euro în crearea coridoarelor respective, doar pentru ca doar unele din marile societăți comerciale să se bucure de acest avantaj economic. Și am auzit cu toții care sunt uh, rezultatele unor studii referitoare la uh, la problemele concurențiale din acest punct de vedere și la dezechilibrele uh, bugetare care pot fi cauzate de, de aceste probleme. Deci eu aș avea o abordare foarte precaută vis-a-vis -vis de, de acest punct, pentru că este posibil să deschidem unele portițe nedorite și să, atinge, să ajungem la um, un rezultat complet uh, contrar celui pe care ni-l uh, doream inițial. Deci cred că chiar avem această problemă, va fi exercitată această presiune economică. Chiar dacă ea se va manifesta treptat, treptat, la un moment dat ne vom confrunta cu unele probleme care vor duce la un dezechilibru major pentru statele uh, care, din diferite motive geografice, economice, au dificultăți în instalarea normelor respective. Știți foarte bine că dintotdeauna am avut o atitudine sceptică față de această propunere, pentru că există unele, am investit foarte mult în uh, rețeaua feroviară, pe de altă parte, Uh, există condiții care nu permit o concurență loială între toate aceste societăți. Deci îmi păstrez în continuare aceste rezerve. Domnul Van Dalen. Voorzitter, wat een heerlijk moment is dit. Domnule președinte, vă mulțumesc tare mult. Vai, ce moment extraordinar, de fapt, trăim acum. Transportul rutier a venit cu o grămadă de inovații ecologice, și acum Parlamentul European își poate exprima părerea pe marginea acestor propuneri și poate să pună vântul în pupă transfer, transfer, uh, transportului rutier. Avem uh, diferitele mașini ecologice, acum uh, dar uh, și iată, putem să ne exprimăm pe marginea lor. Dar bine, haideți să revenim la subiect. Uh, mie nu mi se pare deloc exagerată uh, sau prea puțin ambițioasă propunerea comisiei. Comisia vine cu o propunere foarte echilibrată din punctul meu de vedere. E drept, în Parlamentul European mai avem câteva dificultăți de rezolvat, dar mai mult ca sigur le vom rezolva foarte rapid. Una dintre aceste probleme a fost menționată deja de doamna Lichtenberger dacă o auzim, o ascultăm pe doamna Lichtenberger și ne mai și uităm la amendamentele ei, atunci ne dăm seama că, iată, ne dorim să nu se schimbe nimic, dar noi să reglementăm. Dar, bineînțeles, așa ceva nu se poate. Noi sprijinim inovația sau grupul pe care îl reprezint Um, sprijină inovația, vrem să rămânem cât mai aproape de propunerea comisiei, n-are niciun sens să discutăm toate detaliile așa cum de obicei facem în Parlamentul European, e bine să nu impedimentăm uh, inovația, vă rog foarte frumos, uh, haideți să rămânem cât mai rapid, cât mai aproape de, cu putință de propunerea comisiei, să o îmbunătățim pe aici, pe acolo, să mai dăm uh, câteva șanse transportului transfrontalier, dacă am atât. Domnul președinte, într-adevăr ar fi un mare milacol dacă ECR-ul ar fi de acord cu verzii. Dar mă rog, acum să-i dăm cuvântul domnului Koch. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt puțin dezamăgit. Nici o altă temă nu a fost discutată cu atât de puțină substanță ca și aceasta. Într-adevăr, uh, megacabioanele pot produce daune. Sunt o, un pericol pentru, infra, o, pentru infrastructură, pentru transportul rutier de asemenea. Uh, Uh, asta deoarece sistemele de frânare, etc., nu sunt adaptate în momentul de față. Și tocmai de aceea e nevoie de reguli care să guverneze um, circulația acestor megacamioane. Megacamioanele în sine sunt bune atât pentru mediul înconjurător, cât și din perspectiva uh, protecției uh, Uh, cât și din uh, perspectiva eficienței economice. Prin urmare, haideți să le rafinăm astfel încât să fie mai bune și să fie absolut perfecte. Noi nu vrem nici pe departe să impedimentăm inovația. Uh, asta, asta e clar. Asta e poziția mea. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Meissner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportorului pentru faptul că, iată, a prezentat această temă într-o manieră foarte, foarte calmă. Am fost foarte calm când ne-a făcut uh, prezentarea introductivă. Lucru absolut uh, uimitor, date fiind uh, diferitele atitudini din Parlamentul European. Uh, am bineînțeles că oricât de mari divergențe ar exista între noi, cu toții ne dorim o mai mare siguranță pentru uh, megacamioane. Deci, uh, raportorul menționa patru puncte pe care putem să ajungem la un consens. Uh, al cincilea este mai, mai problematic. Eu cred că cu toții ne dorim inovare și eficiență. Într-adevăr, trebuie să există mai multă intermodalitate, dar în același timp trebuie să existe mai multă eficiență. Uh, și deja experiența ne arată că aceste campioane mai voluminoase și mai lungi pot uh, genera eficiență, acolo unde infrastructura o permite. În ceea ce privește caracterul transfrontalier și deschiderea grani, granițelor, cum se spunea, eu consider că în piața Uh, noastră unică ne bazăm tocmai pe uh, transportul transfrontalier. Tocmai am vorbit despre rețelele uh, de transport, rețelele europene. Deci, prin urmare, eu cred că statele mm, membre ar trebui să fie cele care trebuie să ia o decizie cu privire la autorizația pe care o, vod, o vor da sau nu mega camioanelor în funcție de infrastructură. Asta în momentul uh, de față. Deci, eu vreau să, să clarific un lucru. Dacă într-un stat avem o infrastructură care permite un anumit grad de inovare, atunci ar trebui să ne asigurăm că acest stat uh, membru are posibilitatea de a permite această inovare. Și în ceea ce privește caracterul transfrontalier, am uh, depus un uh, amendament împreună cu câțiva colegi uh, și uh, în acest amendament, bazându-ne pe uh, experiența logistică, am spus clar că atunci când se încheie acorduri bilaterale între regiuni sau state care permit circulația acestor uh, camioane, pentru că dețin infrastructura necesară, care permite, prin urmare, circulația acestor mega camioane, atunci totul e ok și am spus de asemenea că trebuie să mai există și sisteme de asistență. asist, adaptare a șov- șoferilor. Șoferii trebuie să fie bine formați pentru a conduce astfel de camioane. De asemenea, am vorbit despre sistemul de frânare care trebuie să fie îmbunătățit. Deci trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că acest transport este unul cât mai sigur dar care, uh, și că, de asemenea, se derulează doar pe acele șosele care permit circulația unor asemenea uh, camioane. Asta ar trebui să ne dorim la nivel european. Domnul Fielner. Vă mulțumesc foarte mult. Este pentru prima dată când <laughs> vin la Comisia pentru Transporturi. Tare mă bucur uh, că am reușit să vin la dumneavoastră. Am venit aici pentru că vreau să vă ascult. Uh, uh, ți-a ți fost verificată viza, întreabă domnul președinte. Uh, domnul Fielner. Nu, cel puțin granița aceasta spre sală, spre sala în care ne aflăm, e deschisă. Dar vroiam, asta vă spuneam, că vroiam să vin astăzi aici pentru a asculta argumentele dumneavoastră. Sincer să fiu, domnule Leisfried a fost uh, îngrijorat în momentul în care v-am citit raportul. Da, bine, mi-ați uh, explicat de, de unde până unde pozițiile extreme pe care le-ați uh, le-ați uh, exprimat în acel raport și m-ați liniștit spunându-mi că veți mai, veți mai schimba formularea. În orice caz, în calitate de membru al Comisiei ENVI, uh, sunt și eu de părere că Comisia ENVI uneori exagerează, asta în comparație cu Comisia pentru transporturi. Dar am fost surprins tocmai de faptul că, iată, avem o soluție ecologică pe care membrii Comisiei TRAN nu vor să o ia în, uh, în considerare uh, chiar dacă este mai eficientă. Uh, verzi, bine, ei sunt împotriva tuturor soluțiilor, dar bine, asta e altă, o altă treabă. Domnule Fielner, spune președintele, puteți continua. Uh, Domnul Fielner, nu vreau decât să-i rog pe colegi să respecte un principiu de bază. Într-adevăr, nimeni nu trebuie să fie forțat să accepte camioane mai grele sau uh, camioane mai lungi. Accept acest principiu și vă rog să o faceți la, la rândul dumneavoastră. Dar în același timp vă rog frumos să nu uh, impuneți limite celor care consideră că aceste tipuri de camioane reprezintă o soluție. Uh, dacă nu forțați pe nimeni, dar nici nu uh, pronunțați o interdicție, atunci cred că veți găsi calea de mijloc, cea potrivită pentru economie, industria transportului și, de asemenea, pentru mediul înconjurător. Atât din partea mea. Mulțumesc, doamna Wortman Col. Vă mulțumesc foarte mult. Colegul uh, Lightfried spunea că practicile actuale nu trebuie să fie contrazise niciunde în Europa. Toate bune și frumoase și vreau să adaug uh, faptul că uh, Practicile actuale nu trebuie să fie modificate, e drept, nici în nordul Europei, nici în sudul Europei, nici în Irlanda, dar nici în Austria, nici în Franța, etc. Avem bune practici și, prin urmare, cred că ar trebui să, avem, să fim atenți să oferim uh, șanse tuturor. Nu avem uh, infrastructură rotieră peste tot, cum nu avem nici infrastructură feroviară peste tot. Iar în Olanda am avut uh, o serie de studii Um, fructuoase din, pe tema aceasta. Pornind de la cele spuse de antevorbitorii mei, eu cred că principiul subsidiarității trebuie să fie respectat. Ce am încercat noi prin amendamentele noastre? Am încercat să eliminăm grijile unora dintre colegii care sunt de părere că noi ne îndreptăm acum spre autorizarea acestor megacamioane Uh, în întreaga Europa. Uh, nu, nu ne dorim așa ceva. E drept, coridoarele trebuie să fie definite, dar trebuie să fie definite de către statele membre. Și acum, domnule Benien, mie îmi place tare mult de dumneavoastră, dar nu îmi place coridorul Benien. De ce? Pentru că în acest coridor principiul subsidiarității nu este respectat. Tocmai de aceea vă rog să dați dovadă de flexibilitate și sunt absolut convinsă că împreună cu domnul Lightstreet vom ajunge la compromisuri viabile pe această temă. Doamna Foster. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu multe dintre cele deja spuse și sunt absolut convinsă că am putea să găsim o soluție. Noi pe pe ansamblu, de fapt Regatul Unit este de acord cu aceste discuții care trebuie să genereze o mai mare claritate. În ceea ce privește designul și să vorbea aici despre diferitele tipuri de cușete, etc. Oricum, uh, designul vehiculelor uh, face obiectul uh, omologării, oricum. Până în momentul de față, la nivelul uh, designului, am avut uh, probleme în cazul camioanelor cu vizibilitatea pe care o anumită înălțime o oferă șoferului. Am tot discutat cu producătorii de camioane și am înțeles că aceștia încearcă să amelioreze problema, pentru că aceasta este marea pro... acesta este elementul spinos uh, și chestiuni de genul acesta sunt cele care influențează siguranța. Deci, cred că designul este deja acoperit. Deci am depus uh, o serie de amendamente alături de domnul Higgins și cu alți colegi pe tema înălțimii vehiculelor. Eu cred că n-ar fi deloc bine să schimbăm practicile deja cimentate, încetățenite, uh, și tocmai de aceea am depus aceste amendamente. Iar în amendamente care se pare că au fost prost înțelese de cei, unii dintre cei care le-au uh, citit. Deci, într-unul dintre amendamente, cerem să se exploreze uh, posibilitatea introducerii unor camioane mai lungi. Asta cerem, doar asta. Nu cerem nici pe departe un caracter obligatoriu sau uh, introducerea neapărat uh, sub orice, cu orice preț a acestor mari camioane în toate statele europene. Nu. Noi pur și simplu ne ce, în, încercăm să ne dăm seama ce anume se potrivește pentru fiecare țară în parte. Uh, ce merge în Regatul Unit nu merge neapărat în uh, Suedia sau în uh, alte regiuni ale lumii. Deci eu vreau pur și simplu să explorăm diferitele opțiuni. Asta vreau să spunem în amendamentul nostru și asta am spus. În ceea ce privește omologarea, la omologarea se uh, se discută, practic, uh, aspectele legate de siguranța vehiculelor. De asemenea, dacă tot vorbim despre siguranță, trebuie să ținem cont de toate sistemele autorizate la nivelul uh, unora dintre statele membre care au efecte negative în domeniul acesta al securității. Deci ar trebui neapărat să, să analizăm ce anume se întâmplă aiurea în Europa. În orice caz, vreau să mulțumesc raportorului, sperăm din tot sufletul că vom ajunge la o concluzie comună. Uh, Există o serie de, de inovații, precum uh, camioanele hibrid, uh, pe care trebuie neapărat să le includem aici, uh, dar și alte inovații vor fi incluse în, acest, uh, în, acest, în această discuție. Important este să discutăm, nu vrem să impunem nimic statelor membre. Uh, Uh, și tocmai de aceea trebuie să găsim o soluție de mijloc și trebuie să ne asigurăm că soluția pe care o găsim noi este înspre binele atât a marilor companii cât și a micilor companii de transport. Uh, pentru că asta ne dorim o concurență echitabilă. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Ertug. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc pentru eforturile raportorului. Eu știu că este dificil uh, să rămânem la o discuție cât se poate de uh, factuală în acest context, dar bine, Până la urmă, acesta este exemplu clar al modului în care poate fi făcută politică pentru camioane. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că această propunere legată de mega camioane, camioane uh, uh, ajută doar pe unii dintre noi, și anume pe transportatori. Doar transport, transportatorii uh, doar cei care se ocupă de încărcare sunt practic favorizați de acest uh, act legislativ. Transportatorii pe de altă parte, au, și-au dat seama deja că o asemenea reglementare nu îi ajută absolut deloc. De ce nu îi ajută deloc? Pentru că costurile pur și simplu vor fi crescute și uh, competiția va crește uh, prea mult. Deci eu consider că aceasta este calea proastă pe care am uh, găsit-o, cea mai proastă pe care am fi putut-o găsi pentru a discuta despre transportul transfrontalier. Uh, știm noi uh, tehnica asta pe care ați proferat-o unii dintre dumneavoastră, tehnica aceasta de defalcare. Veniți și ne spuneți că am demarat noi studii în țara noastră. Știu, și Germania a abordat această temă. Uh, și aceste încercări, aceste studii n-au nimic altceva ca scop decât de a ajuta practic la implementarea unor uh, acte legislative la nivel european. Studiile în sine n-ar fi rele. Uh, dar, din păcate, ele sunt manipulate și sunt folosite de către cei care își doresc să ajute pe unii sau pe alții, deci sunt manipulate și folosite pentru a implementa anumite acte legislative europene care nu ajută decât, uh, da, uh, care nu ajută decât o categorie. De ce spuneam că aceasta este o uh, un exemplu absolut clar al modului în care uh, Uh, activitățile de lobby sunt practic sprijinite. Doamna Lichtenberger a spus multe din punctul meu de vedere uh, pe această temă. Vorbim aici doar despre mega camioane și despre aspectele ecologice ale acestuia, dar nu vorbim despre faptul că această că, că introducerea acestor mega camioane nu va avea drept uh, rezultat decât reducerea traficului uh, feroviar și creșterea traficului rutier, uh, cu consecințele menționate de doamna Lichtenberger. Și foarte bine le-a spus. Lobiștii vor avea doar de câștigat de pe urma acestei evoluții, dar comunitățile vor avea numai de, de pierdut. Cei care spun că această soluție este una ecologică, dați-mi voie să uh, Uh, să-i rog să-mi răspundă cine anume va plăti consecințele ecologice ale acestei soluții economice. Deci, eu consider că această soluție nu va duce decât la sporirea traf- traficului rutier uh, și uh, va aduce cu sine costuri suplimentare pentru comunități, pentru contribuabili. Deci eu sunt împotriva acestor uh, studii, acestor tipuri de transport transfrontalier. Fiecare stat poate să facă ce vrea în granițele sale, dar să nu, să nu vină cu asemenea idei. Domnul Higgins. Vă mulțumesc, domnule președinte. Propunerea este absolut ridicolă Vorbim aici despre lobby-ul verzilor care vrea să creeze o divergență între transportul rutier și cel feroviar. Știm prea bine că verzii favorizează transportul uh, feroviar, dar ei nu trăiesc în lumea reală. Am văzut asta și în, uh, în Irlanda. Uh, în în Irlanda, verzii aflați la guvernare au decis să pună un tahograf pe uh, mașini de genul Fiesta. Uh, doamna Țigău e în sală, prin urmare îmi permit să vorbesc despre tahometre, uh, tahografe. Dar, în orice caz, propunerea în sine este absolut uh, irațională. La asta se va ajunge. Noi vorbim aici despre o farsă. Irlanda și Regatul Unit sunt state insulare și am creat o, in, o infrastructură care permite circulația camioanelor de, cu o înălțime de peste 4 metri. De ce Comisia pentru Transportul de aici ar trebui să vină acum în ceasul al 12-lea să ne, să ne spună că vai voi statelor insulare nu aveți voie să transportați uh, mărfuri pe aceste drumuri pentru că iată noi așa am decis. Mi se pare că Așa, o astfel de propunere este absolut, uh, contravine absolut liberei circulații a uh, persoanelor și mărfurilor în Uniunea Europeană. Și de asemenea consider că încălcăm uh, și tratatele Uniunii Europene în vigoare. Tocmai de aceea vreau să salut argumentele menționate doamna Vorman Col și de doamna, doamna Meissner. În ceea ce privește mega camioanele, în momentul în care menționați uh, statele Baltice sau Finlanda sau Suedia, toate bune și frumoase, aceste state au nevoie de mega camioane pentru transportul de mărfuri. Uh, noi nu ar trebui să ne încadrăm într-o discuție uh, în care comparăm transportul feroviar cu cel rutier. Nu are niciun sens. Transportul feroviar poate coexista cu uh, transportul uh, rutier pentru transportul, transportarea mărfurilor. Am, depo- am uh, Uh, depus o serie de amendamente în uh, coordonare cu domnul Sarvama, na și cu alți uh, colegi. Vreau să-i mulțumesc doamnei Foster pentru sprijinul pe care l-a acordat amendamentului meu 362. Până la urmă vorbim despre subsidiaritate și subsidiaritatea este absolut esențială. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că domnul Higgins a reamintit dezbaterile pe care le-am avut uh, pe parcursul negocierilor privind tahograful cu privire la um, senzorul de greutate. Uh, practic, uh, noi acolo am constatat că la momentul actual nu era suficient de matură soluția și că nici nu era locul să introducem acest senzor în regulamentul privind tahografele digitale, dar Uh, împreună cu comisia s a considerat că locul uh, potrivit ar fi uh, acest act normativ privind masa și dimensiunile. de aceea am făcut niște amendamente prin care practic am reintrodus tema utilizării tahografului inteligent pentru măsurarea masei Uh, și pentru verificarea greutății pe care o transportă un uh, camion. Cred că acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, chiar dacă astăzi soluția nu este suficient de matură. Uh, repet, din punct de vedere tehnic este fezabil și cred că, într-adevăr, utilizarea sau înregistrarea automată, verificarea automată a masei permite, într-adevăr, creșterea siguranței rutiere de aceea rog colegii să susțină acest amendament pentru că creează o perspectivă pentru creșterea siguranței rutiere. Mulțumesc. Domnul Kramer. Also zunächst mal, wenn die Kommission einen neuen Gesetzentwurf În primul rând, în momentul în care Comisia Europeană vine cu o propunere legislativă, este obligată din punct de vedere legal să prezinte un studiu de uh, impact. Uh, și acest lucru lipsește și aceste experimente nu sunt validate, durează de 2 ani, 3 ani, dar avem nevoie de o analiză de impact înaintea uh, unei uh, propuneri uh, legislative. Este, unele studii spun că este vorba de 35% de, uh, a transporturilor care este uh, trans, uh, tran, uh, mutat pe, căi, uh, pe căile ferate. Uh, și știm foarte bine care sunt obiectivele pe care ni le-am stabilit noi din acest punct de vedere. Și cine se împotrivește, nu puteți spune că suntem noi eco- ecologiștii, verzi, ci dumneavoastră nu țineți seama de obiectivele pe care le-am stabilit noi <laughs> pentru Uniunea, Uniunea Europeană. Cred că nu vă interesează absolut deloc aceste obiective și aceasta ar fi trebuit să fie premisa propunerii legislative. Și dacă în Uniunea Europeană fiecare stat face ceea ce dorește, atunci nu mai avem nevoie de niciun fel de Uniune Europeană. Știm foarte bine că există anumite situații speciale în Finlanda și în uh, uh, Suedia și comisarul Calas a oferit în urmă cu, cu doi ani uh, un răspuns foarte clar la această întrebare. Nu putem să mergem în continuare pe această direcție și am uh, participat la mai multe evenimente organizate, de exemplu, de Daimler, care construiește asemenea camioane. Ei se împotrivesc acestei idei spunând că dacă camioanele sunt mai uh, lungi decât acum, uh, există alte dezavantaje din punctul de vedere al logisticii. Apoi, în uh, Leverkusen, de exemplu, trebuie construit un pod peste Rin pentru că podul este atât de vechi încât nu mai, poate, nu mai pot trece camioanele vechi peste, pe, peste el. În uh, Berlin a fost închis un pod, de exemplu, pentru că este pur și simplu prea vechi. Aceasta este situația și rezultatul investițiilor în noile construcții și nu în renovarea uh, infrastructurii existente. Dacă vom introduce aceste camioane de mari dimensiuni, vă asigur că vom, vom distruge vechea infrastructură. Deci, ar fi nevoie, de exemplu, de 30 de miliarde de euro doar pentru renovarea podurilor, nu și pentru consolidarea autostrăzilor. În urmă cu trei ani, lobby-ul uh, uh, transportorilor s-a împotrivit acestei uh, idei. Pentru că dacă, dacă se introduc aceste mega camioane, atunci uh, investițiile trebuie să meargă într-o anumită direcție în infrastructura rutieră. Deci cred că ar trebui să mergem în cealaltă direcție, să devenim mai eficienți și mai ecologici. Știm foarte bine ce se întâmplă și trebuie să punem capăt acestei propuneri și dacă vom începe să Uh, permitem și un transport uh, transfrontalier. Vă asigur, am participat la o audieră în Renan, Renania de Nord-Vestfalia. Uh, Dacă se permite un asemenea transport, ne vom confrunta cu o problemă foarte mare din punctul de vedere al, al greutății. Aceasta este această uh, tactică a pașilor uh, treptați și vă asigur că dacă toate landurile germane se împotrivesc așa cum face Renadia de Nord-Vestfalia, atunci uh, nu se va putea pune în aplicare această, <laughs> această propunere. Până la urmă, revin această idee. Trebuie să construim o nouă infrastructură. Acest lucru înseamnă privatizare, profituri pentru câteva societăți uh, comerciale și pierderi uh, majore pentru comunități. Și, da, nu pot accepta acest uh, argument că irlandezii se opun uh, avortului, deci se opun oricăror uh, altor idei și vă spun și eu, noi ne-am împotrivit întotdeauna energiei atomice, la fel ca și uh, suedezii, dar am susținut întotdeauna energiile regenerabile. Aceasta este calea de viitor Drept urmare, aș dori să știu ce se întâmplă, ce s-a întâmplat cu analiza de impact înainte de a fi prezentată propunerea legislativă. Vă mulțumesc, uh, domnule Kramer. Vă aduc aminte să, că trebuie să vă adresați totuși președintelui. Foarte pe scurt și din partea mea. În primul rând, în ceea ce privește înălțimea din Regatul Unit și Irlanda, cred că problema asta poate fi rezolvată. Faptul că Regatul Unit și Irlanda au acționat ilegal de ani de zile nu contează, dar se poate rezolva. Deci trebuie să recunoaștem că politicienii din Regatul Unit și din Irlanda au ratat ocazia să facă acest lucru. Apoi, pentru mine e o problemă de siguranță rutieră. Am senzația că tot uh, dăm la o parte siguranța rutieră pentru că ne lăsăm atrași în uh, aspectele comerciale. Și tocmai de aceea mă opun camioanelor mai lungi. Și cred că nu poți să ai camioane mai lungi care sunt mai ușoare sau camioane mai lungi care au exact aceeași greutate ca cele existente. Deci, prin definiție, dacă lungești camionul și îl umpli, greutatea este mai mare. Deci haideți să fim sinceri și să spunem că vorbim și despre camioane mai grele, nu doar mai lungi. Și sunt de acord cu domnul Hertug. Atunci când vorbim despre avantajele economice, eu le văd, sunt foarte clare. Tocmai de aceea toată lumea vrea așa ceva. Dar când se pune problema cine construiește infrastructura pentru a înlesni acest, ă, accesul acestor camioane mai lungi, atunci contribuabilul este cel care plătește factura. Și nu vreau să intru într-o discuție uh, lungă uh, Uh, cu companiile de transport care nu își plătesc, uh, care nu își suportă costurile pentru infrastructură. Pentru că în 99 am avut deja o discuție pe această temă în Parlamentul European. Deci vreau să fim cât se poate de sinceri. Un alt lucru care mi-ar plăcea ar fi ca șoferii de camion să nu mai intre pe podurile feroviare. E vreo chestie cu podurile astea feroviare, de au senzația șoferii uh, Uh, că pot să intre pe ele și să uh, distrugă practic uh, sistemul feroviar? Pentru că aparent șoferii habar n-au cât de înalt, cât de lat, cât de greu este camionul lor. Și este o mare problemă cu toate aceste camioane care rămân uneori blocate pe podurile feroviare. Poate e doar o problemă specifică Regatului Unit, nu știu, dar e o problemă. Un ultim punct. M-a dezamăgit foarte tare raportul domnului Lightfried, pentru că mie mi s-a părut că este mult prea moderat, mai ales în ceea ce privește această problemă. Dar, în spiritul compromisului, am acceptat punctul de vedere al domnului Lightfried din raport. Și, ca parlamentar din Regatul Unit, eu mă opun unor camioane mai lungi. Domnul Coromitos. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and thank... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc uh, tuturor celor 16-17 intervenienți în această seară. Interpretarea mea a fost că ideea generală este de sprijin acordat revizuirii, pentru că avem nevoie de camioane mai sigure și mai ecologice. Există atât de multe amendamente câte unul pentru fiecare zi a anului și de aceea cred că ar fi un exercițiu foarte bun să vedem cum le putem încorpora pe toate. Acum dați-mi voie să spun câte ceva despre amendamente. Unele dintre ele vizează îmbunătățirea calității propunerii noastre și le salutăm. Spre exemplu, cel legat de uh, greutate. Există altele însă care sunt mai problematice. Suntem surprinși de amendamentul care sugerează să respingem cu totul propunerea. În conformitate cu evaluarea de impact care a fost publicată pe 15 februarie anul trecut, este o propunere care ar scădea cu 10% um, consumul de carburant deci am economisit uh, 10% din carburant doar prin adăugarea de flapsuri uh, la spatele camionului. Deci asta ar fi în beneficiul tuturor uh, contribuabililor. Mai mult, Comisia nu salută amendamentele care pun la îndoială obiectivele acestei revizuiri. A fost o propunere de limitare la 50 de centimetri având în vedere că toate evaluările de impact au spus că ar trebui să ajungem cel puțin la 200 de centimetri. Tocmai de aceea avem și specificațiile tehnice. Și putem spune că acestea vor fi adoptate prin acte delegate, acolo unde se uh, uh, pune fiecare cifră în, în funcție de fiecare tip de camion. Apoi, implementarea noilor cerințe aplicate camioanelor. Cred că aceasta este o poveste destul de tristă, pentru că oamenii au investit, cel puțin anumiți fabricanți europeni au investit deja în asta și au posibilitatea să schimbe, dar alții uh, spun că o să aștepte vreo 10 ani până o să vadă ce se întâmplă. Această propunere este despre vehicule mai eficiente din punct de vedere energetic și mai ecologice. Din păcate, i s-a dus buhul că pe noi ne interesează camioane mai grele și mai lungi. Nu, nu asta ne interesează. Ne interesează o mai bună siguranță și un consum redus de combustibil. Și uitați-vă la evaluarea de impact din aprilie. Comisia nu vrea neapărat camioane mai lungi. Nu suntem nici împotrivă. Dar nu există nimic în această directivă care să împiedice să se uh, plimbe între două state membre care au autorizat utilizarea lor. Pentru că avem subsidiaritate aici și tocmai de aceea vreau să subliniez că uh, interpretarea serviciului juridic al uh, Parlamentului a fost exact în acest sens. Deci mie mi se pare că întregul subiect este foarte emoțional. Și acum 30 de ani avem exact acea, aceeași dezbatere și am spus că uh, oamenii s-au lăsat purtați de sentimente, nu de rațiune. Și cred că ar fi important ca omologarea sau neomologarea uh, să țină de statul membru, pentru că ei pot uh, hotărâ dacă este adecvat în împrejurările lor. Deci niciun stat membru nu va fi obligat să accepte camioane mai lungi împotriva voinței sale. Asta trebuie să nu uităm. Apoi, implicațiile de siguranță ale vehiculelor mai lungi aceiași actori implicați s-au uh, referit și la costuri mai mari pentru adaptarea infrastructurii. Dar cred că aceste lucruri trebuie să fie analizate cu atenție. În ceea ce privește siguranța, ceea ce știm din viața reală și din experimentele din statele membre, este că utilizarea vehiculelor mai lungi nu duce la un număr mai mare de accidente pentru că acestea sunt utilizate pe coridoare extraurbane, între centre de distribuție și așa mai departe, iar șoferii sunt mai bine pregătiți. Cred că ar trebui să vă uitați la rapoartele uh, disponibile pe internet din partea șoferilor francezi, spre exemplu. Franț, Franța, la Metz, Uh, are deja camioane mai lungi, care nu provoacă accidente. Deci acestea pleacă pe coridoare interurbane. Pe de altă parte, cred că există niște idei care au fost avansate, că există coridoare între anumite grupuri de state membre vecine și poate ar trebui să analizăm situația. Pentru că această abordare despre care vorbește și raportorul, păstrează drepturile statelor membre și clarifică situația. Și cred că asta ar însemna că vehiculele mai lungi nu pot merge pretutindeni, ci doar acolo unde li se permite și cu șoferi calificați în acest sens. Deci acesta ar fi un posibil compromis între diversele idei extreme. Vreau să mulțumesc Parlamentului pentru această dezbatere extrem de interesantă. Cred că este în interesul nostru să avem camioane mai uh, ecologice și mai sigure pe drumurile noastre cât mai curând cu putință și din acest punct de vedere trebuie să avem obiective ecologice. Știu că sunt unii colegi care râd pe tema asta, dar eu vreau să vă spun că aici chiar vorbim despre vehicule mai ecologice, mai performante din punct de vedere energetic și mai bune pentru drumurile noastre. Mulțumesc! Președintele, tocmai ce am uh, văzut uh, aplauzele din partea ECR către comisie, aștept să aplaude și pe alte subiecte. Vreți să continuați, uh, domnule Caramistos? Cred că domnul Benian vrea să clarifice dacă Comisia vrea să stabilească niște dimensiuni pentru flapsuri. Cred că este o abordare nouă. Nu ar trebui să spunem cum trebuie să arate camionul, ci trebuie să spunem ce poate să facă uh, în ceea ce privește siguranța și manevrabilitatea. Deci trebuie să păstrăm uh, criteriile cheie de performanță. Asta este cel mai important. Pentru că știm cu toții tehnologiile vor evalua, uh, evolua, mă scuzați. Și tocmai de aceea nu putem bate în cuie niște detalii tehnice în acest moment. De ce verificări la fiecare 2000 de kilometri? Am văzut că supraîncărcarea este o problemă destul de răspândită și că în momentul de față controlele nu funcționează. Deci asta e o problemă pentru infrastructură și pentru siguranța rutieră și vrem să ajutăm statele membre să-și protejeze drumurile, să îmbunătățească siguranța pe drumuri, și se aplice regulile mai uniform. Tocmai de aceea uh, această cifră de 2000 de kilometri nu înseamnă că camioanele vor fi oprite. Din potrivă, vrem să introducem soluții tehnice care să verifice camioanele în mers. Cum ziceam, au fost propuneri de senzori de siguranță prin care putem să verificăm camioanele fără să le oprim pe drum. Mai sunt încă două puncte pe care vreau să le menționez. Acestea erau cele două puncte pe care doream să le menționez. Domnul Lechtrid. Members, can you resist the temptation? Stimați deputați, vă rog, haideți să nu mai aruncăm cu acuzații în dreapta și în stânga. Puteți să vă abțineți de la arunca acuzații oamenilor? Nu. Domnul Lechtrid. I, I, I understand you have... Înțeleg că trebuie să vă apărați, continuă președintele. Dar nu are niciun sens să țipați um, acuzații dintr-o parte în alta. Doamna Lichtenberger, deci eu nu uh, iau nici uh, partea unei tabere. Ați auzit care este punctul meu de vedere. Îi dau cuvântul domnului Lightfried. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uneori reușim a treia oară. Aș dori să mulțumesc doamnei Meissner, care a remarcat cât de um, liniștit și calm a fost la începutul intervenției mele. Ei bine, întotdeauna încerc să fiu cât mai liniștit și mai calm, mai ales când am calitatea de raportor pentru că fusesem puțin neliniștit, mai ales după ce am auzit Comisia Europeană. Dacă Comisia Europeană ne spune nouă care este realitatea, atunci ar trebui să uh, întrebe cetățenii care este părerea lor despre uh, cât de mult cunoaște Comisia Europeană realitatea. Cred că răspunsul ar fi aproape deloc. Și cred că trebuie să mă refer la câteva lucruri totuși. Dacă domnul Calas își dorește o lege pentru a obține o reducere a, a emisiilor, să, să protejeze mai bine mediul înconjurător. Ei bine, să vină cu o propunere legislativă în acest sens, care se referă ă, deschis la toate aceste lucruri și nu printr-o altă propunere legislativă care de fapt servește intereselor unor grupuri de lobby, pentru că dacă nu, este vorba chiar de obrăznicie. Și acum mă calmez și mă refer la lucrurile amintite de unii, unii colegi. Domnul Van Dalen m-a mirat complet. S-a, s-a referit că aceste camioane ecologice sunt, ar fi foarte utile. Nu cred că ați venit cu vreun uh, amendament în acest sens. În legătură cu lucrurile amintite de doamna Uh, Lichtenberger. Uh, sistemele de propulsie electrică. Nu este vorba de faptul că aceste camioane uh, se alimentează din exterior cu curent electric, ci este vorba de crearea de energie electrică pe parcursul drumului de camioanele respective până la urmă. Oricum este un câmp de discuții foarte larg și cred că forma actuală poate fi acceptată a, a textului. În principiu, cred că vom reuși să ajungem la o soluție care va fi în interesul Comisiei Europene și anume să adoptăm o legislație care se ocupă de, de emisiile de dioxid de carbon, de siguranță și așa mai departe toate celelalte aspecte sunt, din punctul meu de vedere, prost pregătite și dacă Comisia Europeană dintr-o dată a descoperit un uh, studiu de, de impact în condițiile în care Parlamentul European a recurs la proprii experți, pentru că nu a primit nicio analiză de impact din partea Comisiei Europene, este foarte interesant. Deci, repet, cred că vom ajunge la o, la o soluție rațională și în fine, îl rog pe domnul Higgins să uh, reflecteze pe marginea unui lucru. Așa cum a spus deja domnul președinte, nu Comisia Europeană prin această propunere dorește să interzică ceva irlandezilor și britanicilor și nici prin acest raport nu încercăm să facem acest lucru. Este vorba de o situație ilegală care a fost tolerată an de an de zile deci o temă complet diferită de, de discuție, uh, perpetuarea acestei situații ilegale, care durează deja de foarte mulți ani. Mulțumesc foarte mult. Votul va avea loc pe 11 februarie. Ar trebui să fie interesant. Și votul în plenară este deocamdată preconizat pentru aprilie, dar nu știm exact ce se va întâmpla, pentru că fiecare comisie și fiecare va vrea ca uh, vot, uh, raportul său să fie în uh, plenară. Vă mulțumesc pentru o discuție extrem de animată. Votul nostru va avea loc ratat pe 11 februarie și vă reamintesc că data și locul următoarei întâlniri este joi, îmi pare rău, joi 30 ianuarie la ora 9. Le mulțumesc și interpreților, mulțumim și noi și vă urez o seară plăcută.